Muy buenos días. Vamos a comenzar, si, le, si les parece, con... Dragi colegi, dacă sunteți de acord, vom începe ședința de astăzi a comisiei noastre pentru pescuit. În primul rând, aprobarea ordinei de zi. Ordine de zi, aveți uh, vreun comentariu, nu? Deci vreau să vă spun că mai multe grupuri au cerut și au fost de acord să votăm raportul domnului Stevenson și raportul domnului Haglund privind uh, modificarea regulamentului 2371. Deci aceste două voturi vor fi uh, în iunie. Dat fiind uh, acest lucru, vom discuta despre punctul 14, măsurile adoptate privind uh, adaptarea capacității flotelor și punctul 9, raportul Ferreira privind pescuitul artizanal și la scară mică. Deci aceste punct, acest punct va fi discutat joi, în loc să-l terminăm miercuri la 11 dimineața, deci 9, punctul 9 la 11 dimineața. Și altă modificare, punctul 15 privind somonul din Marea Baltică. va fi tratat în locul punctului 21, iar 21 va fi tratat în locul punctului 15. Deci se schimbă 15 cu 21. Sunteți de acord? Bun, adoptăm atunci ordinea de zi modificată. Punctul 2 acum. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 23-24 aprilie. Aprobăm procesul verbal dacă nu aveți obiecții în timpul ședinței de astăzi. Comunicările președintelui. Nu avem nimic specific de spus aici. Și trecem la punctul 4. Audiere publică privind noul Fond European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. La acest punct aș vrea în primul rând să îi salut pe invitații care vor participa la această reuniune pe care o vom începe imediat. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi aici să ne discutați despre noul fond pentru afaceri maritime și pescuit. De asemenea, vom discuta despre actualul fond, ce probleme a avut și ce probleme trebuie <clears throat> depășite pe viitor. E o audiere foarte interesantă, după părerea mea, la momentul potrivit. Am mai avut și alte audieri pe marginea diferitelor regulamente și dosare eh, la care lucrăm. Și iată, deci, o nouă audiere care intervine într-un moment esențial. E adevărat că noul fond are elemente foarte bune, foarte pozitive. Eu aș spune că e un fond care vizează un pescuit și o acvacultură durabilă, să are și elemente negative și sper ca în timpul discuțiilor de astăzi să se vadă ambele fațete ale acestui fond pentru a putea îmbunătăți cât mai mult cu putință acest fond, acest viitor fond. Vă voi spune acum cum se vor uh, desfășura lucrările. Ca de obicei, în primul rând vom avea un prim grup de discuții privind uh, autoritățile publice, ce experiență au avut, ce probleme au avut în legătură cu gestionarea actualului fond și propunerile viitoare. Și fiecare va interveni cam 13 minute pentru a avea timp și de întrebări și răspunsuri în discuții. Deci începem cu domnul Ermida Trastoi, director general uh, <clears throat> pentru pescuit de la Ministerul Agriculturii Spaniol, după care doamna Ianceva Palațova, director al Fondului European pentru Pescuit din Bulgaria și domnul Hari Cuca, reprezentant al Ministerului Agriculturii și Silviculturii din Finlanda. Deci avem 45 de minute pentru acest prim grup de discuții, după care vom trece la al doilea. Acum îi voi da cuvântul domnului Alan Cadec, colegul meu, care este raportorul pentru acest uh, regulament. Aveți cuvântul, domnule Cadec. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ne aflăm într-un moment uh, de răscruce al reformei politicii de pescuit și e important să discutăm despre reforma acestui fond. Eu îmi doresc ca noi, în calitate de legiuitori, să putem avea acum un schimb de opinii cu reprezentanța ai sectorului, cu părțile interesante, să vedem care este experiența lor. Ca și eu, țin să le mulțumesc oaspeților noștri de astăzi. Unii deja au sosit, alții au o mică întârziere, cu siguranță vor veni cât mai repede. În orice caz, Parlamentul lucrează acum la trei regulamente, regulamentul de bază, Doamna Rodus este raportoare. Organizarea comună a pieței. Domnul Stevenson, la dreapta mea, e raportor. Și fondul uh, pentru afaceri maritime și pescuit, la care sunt eu raportor. E fostul fond pentru pescuit, acum numele i s-a schimbat, e fondul pentru afaceri maritime și pescuit. în ceea ce privește regulamentul de bază, eu preconizez o modificare substanțială la acestuia și fără astfel de modificări, acest fond nu poate ajuta așa cum trebuie sectorul să se reconvertească. Eu reafirm niște principii de bază. Eu spun că fără pește nu mai sunt pescari. Deci uh, trebuie să conservăm uh, sursele de pește cu orice preț. Comisia a constatat o supracapacitate a flotei, cel puțin așa se pretinde, deși știm că în cazul anumitor flote uh, Uh, dacă ar avea o definiție clară, ne-am dat seama că există într-adevăr această supracapacitate. Eu pun la îndoială această constatare a Comisiei, deoarece, după părerea mea, până acum supracapacitatea nu a fost definită și e greu, în orice caz, să calculez capacitatea flotei europene pe ansamblu. Unele regiuni au o capacitate prea ridicată în funcție de resursele de pește disponibile, însă e o situație localizată, nu e o situație uh, peste tot în Europa și nu poate fi considerată ca punct de pornire. Măsura centrală e introducerea concesiilor transferabile de pescuit. După părerea mea, această propunere va pune capăt pescuitului artizanal și de aceea o consider inacceptabilă. Pescuitul costier și artizanal are un viitor în Europa și vă reamintesc că Uniunea Europa nu produce decât 30% din produsele piscicole pe care le consumă și suntem spațiul maritim cu nivelul cel mai ridicat de protecție a resurselor. Suntem foarte <laughs> ambițioși. Trebuie să venim cu o propunere compatibilă. Știm că flota e îmbătrânită, Majoritatea navelor au peste 25 de ani. Astea sunt datele Eurostat. Deci sunt probleme legate de securitatea la bord, de respectarea fondului marin. Deci trebuie să permitem reînnoirea flotei, însă în condiții stricte, pentru a încuraja un pescuit mai bun și nu mai uh, mare din punct de vedere cantitativ. Deci nu cantitatea Uh, contează acum, ci calitatea. De asemenea, ceea ce privește investițiile pentru, moda, uh, pentru modernizarea navelor, uh, există niște condiții aici precise pentru a îmbunătăți condițiile de lucru, pentru a îmbunătăți consumul de energie, pentru a limita poluarea și pentru a promova motoare mai, uh, instrumente mai selective de pescuit. Iar principiul emisii zero, da, e o idee generoasă, pe viitor poate că e o idee bună, însă în momentul de față nu putem aplica așa ceva. Deci eu vreau să avem Ideea e să avem din ce în ce mai puține capturi aruncate înapoi în mare, deci o selectivitate mai mare. Sunt pentru menținerea ajutoarelor, însă cu niște condiții, deci să se investească în niște nave mai selective, mai econome în ceea ce este consumul de energie și eventual mai puțin puternice. Dar ce problema nu e capacitatea sau supracapacitatea, ci cât anume pescuim. Dacă pescuim prea mult în anumite zone, e clar că trebuie limitat numărul de capturi. Regret de asemenea poziția Comisiei în ceea ce privește lipsa sprijinului pentru cei care au întrerupt temporar activitatea, de exemplu în caz de accident ecologic major sau de condiții climatice uh, negative. Deci eu propun un dispozitiv pentru a-i uh, însoți pe acești uh, pescari în timpul întreruperii activității. De asemenea, prețul carburantului are un efect foarte mare mm, și negativ și vedem asta în zonele de coastă. Deci eu sunt pentru introducerea unui mecanism temporar de compensare acestui cost excesiv pentru ca activitatea să poată fi menținută. Există deja ajutoare naționale cu plafoane de minimis de 30.000 de euro. Noi doream să fie de 60.000 de euro, însă la nivelul statelor membre trebuie, asta e la nivelul statelor membre și eu zic că la nivel european trebuie să avem un dispozitiv. Trebuie asigurată respectarea regulilor și de deci, durabilitatea pescuitului. Și aici salut propunerile ambițioase pe care le face Comisia. De asemenea, trebuie să ne străduim să avem un, uh, o producție maximă durabilă cât mai bună pentru toate speciile. De asemenea, parteneriatul între mediul științific și sectorul pescuitului e foarte important. Deja există în anumite regiuni, e important să facem mai multe studii, să culegem date și să avem un schimb de bune practici. Propunerea Comisiei e ambițioasă și în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a acvaculturii. Acest sector e important pentru viitor și e un sector complementar față de cel al pescuitului și trebuie încurajate investițiile în acest sector și salut propunerile Comisiei. În ceea ce privește politica maritimă integrată, Comisia propune ca aceasta să aibă un buget de 432 milioane de euro. Asta înseamnă de patru ori mai mult decât bugetul actual. Politica maritimă internă trebuie să aibă un buget suficient pentru guvernanță și planificare maritimă, însă această finanțare nu trebuie să se facă în detrimentul pescuitului și acvaculturii. Parlamentul va trebui să analizeze aceste propuneri bugetare și să găsească o finanțare adaptată. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, puteți constata că eu apăr un astfel de fond ambițios pentru modelul nostru de pescuit pentru a investi în viitorul pescuitului european. Acest fond nu trebuie să fie un instrument de reconversie a pescarilor, ci un instrument care să le permită să trăiască și să lucreze în condiții bune, uh, pescuind în mod durabil. Aceasta a fost prezentarea mea, domnule președinte. Acum le voi da cuvântul oaspeților noștri și le mulțumesc încă o dată pentru prezența dumnealor aici. Mărturia dumnealor va fi foarte importantă pentru a ne ajuta pe noi în munca noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cadec, pentru explicațiile aduse. Da, ne dorim un fond ambițios, cu toții suntem de acord în această privință deși nu avem aceeași poziție. Să de suntem aici ca să vorbim și să dezbatem și acum îi voi da cuvântul domnului Andres Ermina Trastoi, director general la Secretariatul General pentru Pescuit din Spania. V-am spus, uh, aveți la dispoziție cam 12-13 minute. Vă rog să respectați timpul acordat pentru a putea uh, discuta între noi. Vă spun de asemenea că eu uh, voi pleca puțin deoarece am un angajament în altă parte, însă voi reveni. Între timp, domnul Stevenson va prelua uh, lucrările. Aveți cuvântul, domnule Ermida. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor. Doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru această ocazie de a prezenta în Parlament experiența Spaniei în ceea ce privește gestiunea Fondului European de Pescuit, um, de a prezenta dificultățile noastre în aplicarea acestui fond, în așa fel încât să se țină seama de acesta în momentul în care vom discuta despre noul fond de pescuit, Fondul European de Afaceri Maritime și Pescuit. Uh, noi am gestionat 26,29% din totalitatea fondurilor de europene de pescuit 2007-2013 și această experiență poate fi interesantă pentru a îmbunătăți gestiunea noului fond. Regulamentul se organizează printr-o structură de programare pe care în principiu o putem considera ca fiind logică. Astfel, e nevoie de un plan strategic la nivel național care să formuleze principalele linii de uh, intervenție politică pentru, pe care se vor baza documentele ulterioare de programare. Un program operativ care să fie aprobat de către Comisie și care va ține seama de cadrul activităților structurale ce trebuie realizate și va ține seama și de structura organizatorică care va trebui să garanteze buna desfășurare a acestor activități. Într-o fază ulterioară se cere ca statele membre să elaboreze documentul de control și de gestiune în care sunt detaliate procedurile administrative pentru gestionarea acestor fonduri, care ulterior sunt, uh, este, este aprobat de către autoritatea de audit. De asemenea, trebuie să se elaboreze criteriile de selectare a proiectelor care să fie aprobate de către Comitetul de Monitorizare la nivel de fiecare stat membru. Elaborarea acestor documente ar putea să pară în principiu a fi suficiente pentru a garanta un cadru de gestiune clar, concret și suficient. Cu toate acestea, gestiunea actualului regulament al Fondului European de Pescuit ne-a permis să subliniem o serie de probleme care îngreunează buna desfășurare a cadrului operațional al acestui program. În mod sintetic, putem spune că aceste probleme pot, se pot, uh, pot fi prezentate în felul următor. Mai întâi, lipta, lipsa de concretețe în ceea ce privește semnificația și îndeplinirea mai multor măsuri uh, incluse în regulament. Această situație s-a, a fost și mai uh, îngreunată din, fapt, din cauza faptului că uh, atât regulamentul de aplicare cât și uh, documentul VADEME cum elaborat de către comisie nu au fost suficient de bine utilizate. Cred că nu exagerez dacă spun că acestea nu au fost prea utile pentru a realiza scopurile fixate în momentul în care au fost elaborate. Regulamentul de aplicare ar trebui să ar fi trebuit să servească drept uh, bază pentru a completa regulamentul de bază și să definească acele concepte care ar fi putut să ducă la o interpretare uh, nealiniată cu principiile stabilite în Fondul European de Pescuit. Pe de altă parte, documentul Vademecum avea misiunea de a interpreta în mod adecvat acele situații extreme prezente în regulament care ar fi putut să ducă la anumite îndoieli în ceea ce privește realizarea și îndeplinirea acestora. Și am văzut că era nevoie de o, un număr mare de note de interpretare, notițe de interpretare din partea comisiei, care au dus la o adevărată nesiguranță pentru cei care s-au ocupat de gestionarea acestor fonduri. Și am văzut, chiar și în, pe durata anului 2011, că a fost nevoie de o intervenție a comisiei pentru a emite acele notițe de interpretare. Și un fapt semnificativ este faptul că din partea autorității de gestiune au fost preluate până la 86 de note de interpretare și dintre aceste 86 de note, 30 au fost emise de către Comisie și avea un caracter general, în timp ce celelalte 56 au fost întrebări adresate de către, un răspunsuri la întrebările adresate de către Spania. Și nu ni se pare rezonabil ca să avem nevoie de atâtea interpretări suplimentare și adiționale când e vorba de un, un program care uh, e deja în funcțiune de uh, foarte multă vreme. În al doilea rând, E vorba de termenul uh, deosebit de lung pe care și l-a acordat Comisia pentru a răspunde la întrebările uh, adresate de către statele membre. De multe ori a fost nevoie de mai multe șase luni de zile până când s-a obținut un răspuns. Și uh, pot să vă spun că și în momentul de față încă mai așteptăm răspuns la 13 întrebări care au fost adresate. Trebuie să menționez de asemenea și chestiune legate de axa numărul 4, dezvoltare durabilă a zonelor de pescuit. Am putea să ne punem întrebări cum anume aceste fonduri pentru uh, produsele care sunt în mod direct sau indirect legate de uh, activitatea de pescuit, cum se poate organiza uh, artizanatul, cum se pot uh, organiza vânzările de embarcațiuni la mâna a doua, acele bărci cu pânze care pot fi utilizate pentru activități de pescuit. Însă până prezentul de față, până în momentul de față încă nu am obținut un răspuns la toate aceste întrebări și puteți înțelege că acest lucru îngreunează activitatea noastră și a pierdem astfel diferite posibilități pentru a diversifica activitatea pescuit pescarilor. Pierdem uh, oportunități pentru a dezvolta aceste uh, regiuni, iar grupurile locale de pescuit uh, sunt descurajate pentru că inițiativele lor nu ajung la bun sfârșit. Și trebuie să uh, semnalăm de asemenea și faptul că aceste întârzieri au dus la luări de decizii uh, foarte dificile din partea administrației. Uh, un al treilea element care este strâns legat de cele două uh, pe care vi le-am prezentat deja se referă la interpretările din partea Comisiei. Acest lucru, acestea au fost în mod sistematic interpretări restrictive în ceea ce privește activitățile uh, desfășurate de către statele membre. Comisia a aplicat principiul de interpretare literală a regulamentului, fără a avea dorința de a ține seama de dorința și de fapt și de voința legiuitorului exprimată în mod implicit în regulament. Un exemplu pe care vi-l putem da este impactul pe care l-a avut asupra reactivării, relansării țesutului de producție în momentul în care discutăm despre achiziționarea unor bunuri imobile deja construite și, în mod concret, achiziționarea unor nave industriale pentru a instala industrii de transformare, de procesare. Plecând de la programul operativ uh, spaniol, noi am, am plecat de la ideea că acest tip de operațiuni poate fi, să, uh, poate fi subvenționat întotdeauna atunci când nu uh, e vorba de mutarea pur și simplu a unor instalații. Mai mult decât atât, criteriile de selecție care au fost aprobate de către Comitetul de Monitorizare al Fondului European de Pescuit și care erau cunoscute de către Comisie stabilesc faptul că nu va fi subvenționată valoarea terenului utilizat pentru achiziționarea unor uh, clădiri sau unor pavilioane care sunt deja construite. Deci, în mod evident, cumpărarea unor nave industriale reprezintă o activitate care poate fi finanțată de către acest fond. Mai mult decât atât, Comisia a avut întotdeauna o interpretare restrictivă și, în fond, uh, a cerut întotdeauna să existe o legătură între investițiile acestea de producție și anumite uh, um, a, active care să fie materiale, să fie reale. Răspunsul Comisiei față de Spania și față de alte state membre în cazuri similare a fost întotdeauna faptul că aceste criterii de uh, selectare sunt aprobate de către statul membru și nu au, de fapt, niciun caracter obligatoriu pentru Comisie. Ei bine, Putem vedea, de asemenea, și uh, e vorba de cea de-a patra uh, slăbiciune pe care vreau să o subliniez, putem vedea care a fost rolul Comitetului Fondului European de Pescuit la nivel comunitar. Acesta a avut diferite interpretări și, de fapt, el nu a consultat statele membre în momentul în care a redactat aceste interpretări și ar fi trebuit să aibă un rol mai important și a fost doar un simplu organism care a recepționat informația și aș vrea să spun în mod foarte clar faptul că nu mi-amintesc niciun fel de dezbatere din cadrul acestui comitet în care să fie ajuns la o poziție comună, o poziție uh, acceptată de toată lumea. Cel de-al cincilea element pe care vreau să-l subliniez și care a dus la uh, uh probleme uh, în modul de funcționare al Fondului European de Pescuit este pretenția, dorința Comisiei de a aplica în, în mod retroactiv anumite criterii lucru care în principiu revine statelor membre și această atitudine a Comisiei, de fapt, duce la o nesiguranță juridică pentru statele membre, care pun sub semnul întrebării toate activitățile uh, astfel reevaluate în mod retroactiv. Și nu se poate înțelege care este motivul pentru care Comisia a încercat să pună totdeauna sub semnul întrebării aceste criterii și aceste activități desfășurate de către statele membre. Și aș dori să mă refer aici, la, pe scurt, la raportul uh, Curții de Conturi în ceea ce privește contribuția măsurilor Uniunii luate de către Uniunea Europeană la adaptare adaptarea capacității flotelor de pescuit la posibilitățile de pescuit existente. Și acest uh, raport sintetizează în mod perfect mare parte din problemele pe care noi le-am menționat deja. Acest raport a fost publicat la sfârșitul anului 2011 și avea drept obiectiv să analizeze dacă cadrul existent pentru reducerea capacității flotei de pescuit este suficient de clar și dacă măsurile specifice existente se aplică având în vedere cu un grad suficient de definire și de concretețe. Acest raport a pus în uh, evidență o problemă gravă în ceea ce vrește definirea unui termen cheie pentru a putea uh, avea finanțări al, pentru investițiile la bord. Acest, un, e vorba de un concept care a fost utilizat în mod distinct în funcție de versiunile lingvistice. Spre exemplu, în spaniolă, regulamentul stabilește că aceste investiții la bord nu trebuie să sporească capacitatea de pescuit a acestor uh, vaselor, în timp ce în versiunea engleză se introduce uh, conceptul de abilitate de pescuit. Printre diferitele recomandări ale acestui raport, există și recomandări referitoare la îmbunătățirea capacității de pescuit, uh, măsuri care pot fi luate uh, și care pot fi introduse în programele de finanțare publică pentru acele investiții la bord care ar putea duce dacă acestea vor fi continuate, ar putea duce la o sporire a capacității de pescuit. Atunci ne putem pune întrebarea care sunt aceste criterii. Și având în vedere această situație, vă pot prezenta și răspunsul pe care ne l-a dat Comisia. În decembrie 2011 ne-a înaintat un document înscris prin care se evită în mod clar um, o clarificare a situațiilor și se transferă, de fapt, responsabilitatea lorii deciziei către statele membre. Se definește pentru prima dată ce anume se poate înțelege prin acest concept de abilitate de pescuit și se stabilește și principiile pe care statele membre trebuie să le uh, îndeplinească, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească statele membre pentru a determina de la caz la caz dacă modernizarea este capabilă să ducă la o uh, suplimentare a posibilității de capturi. Și având în vedere această situație, ea uh, o gândește în mod clar lipsa de concretețe a regulamentului Fondului European de Pescuit și modul inadecvat în care funcționează mecanismele comune de coordonare cum ar fi, spre exemplu, Comitetul uh, Fondului European de Pescuit. Și toate aceste circunstanțe au dus la o gestiune ineficientă, care a dus de asemenea și la o utilizare sporită, inutilă a resurselor umane, materiale și economice. Mai mult decât atât, și acesta va fi și ultimul punct al intervenției mele, doresc să menționez pe scurt impactul pe care îl presupune, de fapt, uh, acele controle și audituri repetate uh, care sunt impuse gestionarilor de fonduri în această perioadă de programare. Și astfel, autoritatea de audit a efectuat în mod direct 136 de controle pentru proiectele administrației generale uh, a statului, deci pentru proiecte cu caracter național, în timp ce organismele intermediare de uh, audit, uh, la rândul lor, au organizat 619 controle pentru comunitățile autonome, proiecte cu caracter regional. Deci avem un total de 755 de controle de proiecte care au fost uh, desfășurate în perioada 2009-2011. La acestea vin și se adaugă încă 27 de controle pentru a audita sistemele de gestiune. Și ne putem pune întrebarea dacă un număr atât de mare de controle garantează într-adevăr o mai bună executare a programului sau dacă nu cumva din potrivă. Plecând de la un anumit număr de controle, acest lucru duce de fapt uh, la o, o risipire a eforturilor și a uh, resurselor. Și uh, găsirea unui nivel optim de control este o misiune pe care Comisia încă nu și-a fixat-o. Pentru toți cei care sunt implicați în gestiunea Fondului European de Pescuit, Comisia, statele membre și diferitele administrații și, în final, chiar și beneficiarii finale acestor fonduri, ei bine, e nevoie de o aplicare a noului fond care să fie uh, rapidă, care să fie practică, fără a pierde din vedere faptul că trebuie să, să păstrăm, să gestionăm și să exploatăm în mod rezonabil resursele biologice marine pentru a avea un sector de pescuit, uh, cel care se ocupă de pescuit, dar și industria de comercializare, de procesare, să, care să fie competitive și durabile. Și sperăm că prin aceste învățăminte din trecut ne vom, uh, vom reuși să transferăm aceste cunoștințe către noul fond, în așa fel încât să avem un sistem mai rațional, mai flexibil, mai uh, agil pentru viitoarea gestiune a fondului european European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Mulțumesc foarte mult, domnule Ermina Strastoi. Și acum îl invit pe domnul Harry Cuca, care uh, vine din partea Ministerului de pe uh, um, gestionării agriculturii și pădurilor din Finlanda. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Parlamentare. Procedura de codecizie este un element destul de nou încă în uh, politica comună de pescuit și în Finlanda încercăm să colaborăm cu Comisia Pești. Este foarte important să putem uh, beneficia de ocazia de a ne prezenta caracteristicile speciale ale pescuitului din Finlanda. Astăzi aș dori să vorbesc despre sistemul de gestiune viitor al stocurilor de pește. Pornim de la premisa că astăzi sectorul de pescuit este mult mai mic este mult mai mic decât în trecut. Iată de ce avem nevoie de un uh, model mm, flexibil care să fie potrivit pentru aceste stocuri uh, de uh, dimensiuni reduse. Am obținut bune rezultate și în trecut și asta deoarece am putut să ne concentrăm resursele asupra colaborării cu sectorul respectiv și mai puțin asupra gestiunii. E nevoie de multe resurse și în cele din urmă sectorul industriei este cel care suferă. Iată de ce consider că modelul actual de gestiune al stocurilor de pește este unul bun pentru noi. Aș dori totuși să vă spun că există cerințe de control în sistem care presupun raportarea la comisie decizii care nouă ni se par mult prea arbitrare. De altfel, sunt de acord în totalitate aproape cu antevorbitorul meu spaniol. Trebuie să ținem cont că orice sarcină suplimentară de gestiune și control este o sarcină în plus care ne îndepărtează, de a, ne îndepărtează atenția de sector. Avem nevoie de mai multă proporționalitate, îndeoseb pentru statele membre ale căror probleme sunt de dimensiuni limitate. Propunerea Comisiei de dispoziții comune pentru fondurile structurale presupune că În uh, cadrul acestei noi propuneri privind uh, Fondul pentru afaceri maritim și pescuit există noi propuneri. Cu toate acestea, uh, Fondul European de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European ar putea să continue pe traiectoria actuală. s-au uh, stabilit uh, realizarea unor uh, reduceri în administrație atunci când ar exista o agenție europeană. Am discutat despre acest lucru cu o agenție responsabilă de fondul rural în Finlanda și a reieșit că e nevoie de resurse suplimentare pentru agenția de plăți și nu se pot face economii în cadrul altor autorități. În plus, modelul de gestiune al fondului rural este unul destul de greoi. De exemplu, cerințele de raportare ar uh, fi astfel sporite și s-ar introduce noi sarcini administrative. De asemenea, experiența Finlandei arată că plățile acordate pescarilor și altor beneficiari ar fi amânate astăzi am putea recurge la fonduri pentru pescuit mult mai, uh, mult mai simplu, însă agricultorii ar trebui să aștepte mult mai mult pentru a primi fonduri din fondul agricol. La prima vedere, așadar, uh, căutarea unor sinergii pare o abordare bună, însă, după părerea noastră, este inacceptabil. Comisia a afirmat că există o serie de modele de succes, unde modele de gestiune au fost puse în aplicare cu succes în anumite state membre. Eu personal consider că aceste descoperiri arată că modelele nu trebuie să aibă un caracter arbitrar. Acele state care doresc să facă acest lucru pot face pot pune în aplicare aceste modele în mod voluntar conform regulamentului actual. Există și alte probleme, și anume rezerva de performanță. Suma care ar fi alocată statelor membre doar după evaluarea obiectivului programelor. În anterioara perioadă de programare a existat acest sistem și a reușit că nu era o idee chiar atât de bună. A fost un proces destul de greu care nu aducea plus valoare. Merită așadar să ținem notă de această experiență trecută. Dacă e, și dacă e vorba doar de a reduce sarcina administrativă atât pentru Comisie cât și pentru statele membre. Aș dori să vă spun acum despre fondul propunerii FEAMP. Acvacultura este principalul sector care înregistrează cea mai rapidă creștere uh, în ceea ce privește producția alimentară. Este singurul mod de a produce resurse halieutice atunci când acestea devin tot, tot mai uh, reduse. Însă propunerea Comisiei nu a fost la fel de ambițioasă precum alte propuneri de pe glob. Uh, din această propunere lipsesc mesaje cheie. Nu există suficiente posibilități pentru a sprijini investițiile în noile fonduri pentru acvacultură. Comisia propune acest tip de sprijin doar pentru acvacultura offshore și nedestinată consumului alimentar. De exemplu, în Finlanda ne-am bazat pe trei fonduri care au cea mai mare valoare ecologică și alte state membre au identificat forme de acvacultură durabilă, importante, dar care nu apar în propunerea Comisiei. În al doilea rând, trebuie să sprijinim cercetarea și dezvoltarea în acvacultură pe o bază mult mai amplă. Trebuie să putem demara proiecte de cercetare pentru a promova dezvoltarea sectorului. Având în vedere aceste obiective, o serie de state membre au uh, înaintat o propunere comună care să fie inclusă în decizia Consiliului. Acum, statele membre, împreună cu președinția, analizează care este modalitatea cea mai bună pentru a introduce aceste propuneri în articole. Sperăm că și Parlamentul merge în aceeași direcție și uh, încearcă să transforme sectorul avaculturii într-un sector important în Europa. Prin uh, fotografie de pe acest diapozitiv, aș dori să vă reamintesc că acvacultura este o industrie de înaltă valoare tehnologică. Putem uh, integra acvacultura cu alte etape ale producției, așa cum se face în Finlanda, într-un proiect unde acvacultura este integrată cu o centrală care produce biogaz și care gestionează deșeurile. Acest lucru înseamnă că întregul complex produce o cantitate minimă de deșeuri nocive și cred că putem sprijini acest tip de investiții în mod flexibil din uh, fondurile de dezvoltare. Pescuitul uh, a reprezentat întotdeauna activitatea centrală, însă de multe ori uh, a devenit o activitate care amenință stocurile haliutice. Dacă ar fi să analizăm concluziile politice, trebuie să ținem cont de faptul că fiecare stat membru se confruntă cu o situație diferită. Marea majoritate a stocurilor de pește sunt în stare bună și am putea crește volumul pescuit fără a pune în pericol aceste resurse. Avem 180 de mii de lacuri în Finlanda și se practică pescuitul comercial în multe dintre acestea. Pescuitul în apele interioare este la fel de important pentru noi ca și pescuitul marin sau pescuitul în apele de coaste. Problemele, după cum vă spuneam, variază din țară în țară. În Finlanda ne confruntăm cu o problemă în ceea ce privește focile gri. Acestea consumă peștii uh, care sunt prinși în plasele de pescuit. Pentru pescari este așadar foarte important să le putem oferi uh, sprijin atunci când aceștia doresc să-și actualizeze aparatura de pescuit, instrumentele de pescuit, pentru a face față acestor uh, probleme puse de foci. De asemenea, aș dori să subliniez uh, importanța sprijinului uh, tinerilor pescari, deoarece vârsta media a pescarilor este una destul de crescută și foarte puțini tineri au curajul de a începe uh, o carieră, să înceapă să lucreze ca pescari. Aici uh, putem vedea o poza uneia din lacurile din uh, Finlanda pentru a ne reaminti importanța pescuitului în apele interioare în Finlanda. În timpul iernii se pescuiește pe gheață, fără nave de pescuit. And in the lakes. Heavy winters. Iernile grele înseamnă că pescarii trebuie să investească în două tipuri de instrumente, în atât pentru vară cât și pentru iarnă. Este foarte important să putem, uh, să putem sprijini pescuitul la copcă, deoarece acesta presupune costuri suplimentare pentru pescari. În ultimul rând, aș dori să vă arăt prin această poză că focile reprezintă un prădător nemilos care sunt o adevărată amenințare pentru pescuit. Numărul uh, focilor a crescut considerabil în ultimii ani și în curând acesta vor pune probleme considerabile nu doar pentru pescarii din Finlanda, dar și pentru colegii din alte țări aflate la Marea Baltică. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Kuka. Indeed we... Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cuca. Într-adevăr, colegul Haglan uh, povestește foarte multe despre problemele puse de foci. Aș dori să-i dau cuvântul acum doamnei Svetlanka Ianceva Palazova, director al Directoratului uh, Fondului European pentru Pescuit de la Agenția Națională a Pescuitului și Acvaculturii, NAFA. Dear Mr. Chairman, dear ladies... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. În primul rând, vreau să aduc mulțumirile pentru ocazia de a participa la lucrările dumneavoastră și de a vă spune care au fost dificultățile noastre de gestionare în actuala perioadă de programare. Și de asemenea voi prezenta propunerile Bulgariei privind, noul, privind regulamentul noului uh, FEAMP. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, NAFA, este autoritatea de gestionare a actualului program. E prima perioadă de programare pentru noi de la aderarea noastră în 2007 și Bulgaria nu a primit finanțare pe, din, în cadrul uh, fondului uh, Uh, pentru orientare în domeniul pescuitului. Înainte de a continua, vă voi spune pe scurt care este situația sectorului. Avem 2236 de nave de pescuit, 339 de ferme de acvacultură și 37 de companii și avem de asemenea 5 ONG-uri majore în acest domeniu. Aici aveți datele privind flota de pescuit, datele privind fermele de acvacultură și aici aveți date privind uh, întreprinderile de prelucrare. Dacă e să vorbim de interesul nostru față de actualul program, măsura 1.1 ajutorul public pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit, deoarece navele de pescuit bulgare sunt foarte vetuste în condiții tehnice foarte proaste. De asemenea, am identificat următorul lucru. Beneficiarii ar trebui să fie interesați de măsura 2.1, investiții productive în acvacultură și 2.6, investiții în prelucrarea și comercializarea produselor de pescuit și de acvacultură. Următoarele informații se referă la numărul de proiecte adoptate, aprobate. Până acum am avut, uh, am semnat contracte pentru 103 de proiecte pentru, în valoare de 50 de milioane și de asemenea avem proiecte în curs de aprobare de o valoare de 6 milioane, valoarea totală fiind de 100 de milioane. Acum, plățile. Aici e vorba de 14% pentru și totalul este de 14 milioane de euro. Pentru a consolida punerea în aplicare, autoritățile fac eforturi pentru a informa, pentru a face campanii de informare, seminarii. De asemenea, colaborăm îndeaproape cu reprezentanții tuturor părților interesate în sector, ONG-uri, organizații de mediu, precum și alte organe administrative din Bulgaria și de la Bruxelles. Dacă e să vorbim despre greutăți, greutățile cu care ne-am confruntat noi, Acestea sunt numeroase și le-am grupat pe câteva categorii. În primul rând, factori externi care afectează punerea în aplicare a programului. În primul rând, să nu uităm că începutul programului a coincis cu criza financiară mondială, ceea ce a dus la un acces mai greu la credite. Băncile, de asemenea, nu cunosc bine acest uh, sector și nivelul ridicat de cofinanțare de 60% e un obstacol. În timpul crizei, economia Economia gria a, a crescut foarte mult. La nivel național ar trebui să ne transformăm legislația. Și un alt factor foarte o altă problemă mare este costul ridicat al combustibililor, al uh, făinilor de pește, șomajul a crescut și a scăzut uh, cererea pentru astfel de produse. De asemenea, există și o concurență mare din partea unor țări terțe. Și să nu uităm că Caracteristicile și geopolitica Mării Negre sunt unice, o situație specifică pentru Bulgaria și România, iar experiența noastră este foarte diferită de cea a altor state membre în acest sector. În ceea ce privește cadrul legislativ, am identificat o lipsă de claritate în ceea ce privește anumite secto- anumiți uh, termeni, cum ar fi lipsa unei descrieri clare a costurilor eligibile, ineligibile. O altă problemă este că nu există, niște, nu există reguli definite privind ingineria uh, financiară. Următorii factori au de-a face cu activitatea autorității de gestionare. A fost prima perioadă de programare pentru noi și nu am primit finanțare de la mm, instrumentul de finanțare și orientare. Și de aceea a trebuit să ne construim propria capacitate administrativă, ceea ce a creat greutăți în plus. Totuși, credem că experiența și capacitatea administrativă pe care o avem acum ne vor permite să facem față următoarei perioade de programare. De asemenea, programul a avut întârzieri, ceea ce a dus la probleme și pentru a reduce riscul de a pierde resursele financiare, autoritatea de gestiune a luat măsuri pentru o monitorizare constantă a proiectelor contractate și s-au permis uh, plăți interimare pentru proiectele majore. De asemenea, examinăm, am reexaminat toate proiectele și am crescut plata uh, și am crescut uh, plățile în avans. În ceea ce prește monitorizarea. Indicatorii din regulamentul actual nu evaluează clar nivelul de realizare a obiectivelor din program. Următoarele greutăți din punctul de vedere al beneficiarilor. Stă dificultăți în a, da, în a oferi resurse financiare pentru implementarea propunerilor din proiect. Regimul administrativ și reglementar e complicat, e vorba aici de control și uh, igienă și uh, există o povară administrativă clară Uh, în urma implementării cadrului legislativ european și celui național. Referitor la actualele discuții privind uh, noul regulament, privind noul fond, Bulgaria ar vrea să exprime următoarea poziție. Noi credem că limitarea finanțării pentru construirea de noi porturi, de locuri de debarcare, uh, ar trebui să fie înlăturată. În Bulgaria trebuie să construim astfel de instalații. În noul regulament trebuie să există o definiție clară a tuturor termenilor care reglementează implementarea acestuia. Și ar trebui să ne, se, să ne axăm pe măsuri de cooperare între statele membre și de asemenea ar trebui să uh, salutăm Noile măsuri privind acvacultura, însă, să nu uităm că aici, din păcate, caracterul este orizontal și nu este suficient pentru dezvoltarea acestui sector. Ar trebui să încurajăm nu doar uh, înființarea de noi întreprinderi, ci și cele existente. Acvacultura e foarte importantă pentru sectorul acesta în Bulgaria de aceea vrem mai multe uh, șanse pentru a investi în acest sector în nouă perioadă de programare. De asemenea, costurile elegibile de 50% e un procent prea scăzut, ar trebui să fie crescut la 60%. De asemenea, cerem să se uh, includă doar 1% conform articolelor 52 și 56. Sugerăm de asemenea implementarea unui mecanism de monitorizare privind asistența acordată beneficiarilor. Și conform legislației naționale, persoanele fizice nu trebuie să-și uh, țină contabilitatea Sperăm că nu veți uita faptul că Bulgaria și România, noi state membre din Uniunea Europeană, nu au avut suficient de timp pentru a dobândi experiență și pentru a avea niște rezultate tangibile. Sperăm însă că propunerea pe care o facem și noi privind FEAMP-ul va fi discutată și că se va bucura de sprijinul dumneavoastră. În noua perioadă, Bulgaria va trebui să atingă rezultate mai bune pentru un sector al pescuitului și al acvaculturii mai competitiv. Vă mulțumim, doamnă Ianceva Palațova. Dat fiind că cei trei uh, vorbitori au respectat timpul, avem timp pentru dezbatere. am câștigat chiar puțin timp. Și acum îi rog pe membrii comisiei care doresc să ia cuvântul să o facă. Primii trei vorbitori de astăzi au spus fiecare cât de complex este sistemul actual, au spus cât de greu e să fie înțelese regulile pentru plăți eligibile, au spus de asemenea cât de târziu primesc lămuririle cerute uh, Comisiei Europene. Să primul rând dau cuvântul doamnei Fraga. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc celor trei uh, vorbitori. Cred că a fost foarte interesant ce ne-au spus cu toții în numele diferitelor uh, administrații pentru a vedea ce neajunsuri am avut la, în aplicarea actualului fond. Și să nu uităm că multe probleme se mențin, apar în continuare și în propunerea privind FEAMP. Comisia ar trebui să ne explice în primul rând, comisia ar trebui să dea explicații și să fie trasă la socoteală. De ce lipsește flexibilitatea? De ce întârzi atât de mult să uh, de acele explicații, acele note explicative, așa cum a spus reprezentantul Spaniei, această întârziere a dus la probleme legate de proiectele care țineau de axa diversitate, diversificare, mă scuzați. Un alt lucru care mă uimește pe mine e retroactivitatea. Ea ar trebui să fie folosită în ultima instanță în drept, acest principiu. Și dacă e drept că se aplică retroactivitatea mult mai mult decât necesar de către comisie, atunci ar trebui să avem niște explicații. O altă problemă, lipsa de concretețe a măsurilor. Eu cred că în acest uh, regulament e de două ori mai greu, deoarece lipsește concretețea uh, măsurilor S-a spus despre asta aici, lipsește concretența. Înainte au avut loc multe probleme, acum avem și mai mari probleme, deoarece lipsește această concretență. De exemplu, în ceea ce privește organizațiile de producători, acolo nu se știe ce se va putea finanța, ce nu se va putea finanța, mai ales acum că aceste organizații de producători vor avea mult mai multe angajamente în ceea ce privește, de exemplu, capturile aruncate înapoi în mare. Deci trebuie să știm clar ce poate fi finanțat și ce nu. Domnule președinte, eu cred că ar trebui să avem niște răspunsuri din partea comisiei Comisia trebuie să reacționeze la criticile făcute, să ne spună și să justifice dacă prin noua propunere se soluționează această problemă, deoarece eu cred că aceasta nu face decât să înrăutățească și mai mult lucrurile. Vă mulțumesc, domnul Kuhn. Herr Vorsitzender, äh, Sie führen sicher unseren Ausschuss heute und Domnul președinte, ar putea într-adevăr, să facem astăzi, așa cum a spus doamna Fraga, am dori cu plăcere să ascultăm ce părere are Comisia. S-au prezentat situații complicate, îndeosebi în ceea ce privește administrarea, punerea în aplicare a Fondului Comun pentru Pescuit. Poate că am mai putea asculta câteva păreri și apoi am, aș dori să iau cuvântul. Se poate. M-am gândit eventual să dau Comisiei posibilitatea să răspundă la toate aspectele care au fost evocate, nu doar de către cei trei uh, oratori, dar și de către membrii Comisiei noastre, în așa fel încât să se poată exprima la final, pe ansamblu. Uh, mai doreați să mă adăugați ceva deocamdată, domnule Con? Da, cu mare plăcere. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru cele trei prezentări care au fost ținute astăzi în comisie din uh, Spania, Finlanda și Bulgaria. Prezentări uh, care au acoperit un domeniu destul de amplu și cred că au fost două, trei puncte pe care aș dori să le abordez, care sunt de o însemnătate esențială pentru PCP, pentru viitor, pentru următorii șapte ani. Din uh, partea Spaniei, a reieșit încă o dată foarte clar faptul că, la ora actuală, comisia, poziția comisiei este că dacă ar fi să se deblocheze fonduri de investiții, atunci acestea vor fi asociate cu reducerea capacității flotelor, indiferent de unde și în ce domeniu se fac aceste reduceri. Cred că Uh, trebuie să primim date, fie prin Eurostat sau cum se poate, care este capacitatea noastră de pescuit care este efortul de pescuit, care este în, în total probleme cu care se confruntă flotele și putem să vedem odată pentru totdeauna, în principiu, ce posibilități le putem oferi pescarilor noștri cu aparatură modernă să îndeplinească cotele pe care li le punem noi la dispoziție pentru a putea într-adevăr să pescuiască la uh, randamentul maxim uh, admisibil. Este un uh, punct foarte important despre care trebuie să discutăm. În ceea ce privește acvacultura, această inițiativă mi se pare una foarte importantă și foarte bună. Uh, În ceea ce privește capacitatea de care dispun țările noastre, în ceea ce privește zonele de exploatare uh, a resurselor piscicole, să poată fi folosită în mod eficient. Fondul, uh, în ceea ce privește propunerea Comisiei referitoare la acest fond pentru afaceri maritime și păscuit, investițiile vizează doar uh, sprijinul privat E vorba de pescuitul uh, însă um, în zona costieră, pescuitul marin, uh, chiar și pescuitul în apele interioare. În acest sens există instituții, institute de cercetare și toate aceste institute pregătesc speciile pentru care să poată fi apoi cultivate în acvacultură. Avem nevoie așadar de aceste instituții de cercetare pe care le-am avut și în anii anteriori pentru ca apoi uh, acesta să poată lucra eficient și să dea randament în domeniul privat. După părerea mea, e un aspect foarte important în ceea ce privește aspectul investițiilor, scos în evidență de uh, prezentarea doamnei din Bulgaria încă o dată, putem uh, lucra foarte bine și în politica de pescuit cu fondurile uh, structurale, fondurile de coeziune, este foarte important Ideea este să le oferim pescarilor noștri un viitor. Reprezentantul finlandez a vorbit încă o dată, trebuie să ne preocupăm și de viitorul tinerilor, să le oferim acestora o, o șansă pentru ca aceștia să poată lucra în sectorul pescuitului în viitor au, viitorul, au nevoie de multe lucruri, de concesiuni de pescuit, printre multe altele. Și trebuie să discutăm despre toate acestea. Aceasta, ultima mea observație ar fi cum uh, vom gestiona uh, marea populație de uh, păsări răpitoare și de foci în multe regiuni uh, din uh, țările, din statele membre. Uh, Cred că acest lucru a reușit uh, foarte clar din prezentarea Finlandei. Vă mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că am luat cuvântul așa spontan dintr-o dată. Vă mulțumim foarte mult, domnule Kuhn, și dau cuvântul acum domnului Gorbacev. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję również naszym prelegentom za bardzo... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, oratorilor pentru aceste prezentări foarte interesante, însă pentru a începe, aș vrea să mă refer la cele spuse de domnul Cadec la începutul acestei audieri în această dimineață. Problema referitoare la scopul uh, sau obiectivele pe care vrem să le rezolvăm prin acest nou fond. Se pare că aceste obiective sunt foarte diferite. Uh, Comisia își dorește să reducă, poate chiar și să ajungă la o situație în care dispare pescuitul în Europa, ori noi avem niște scopuri diferite. Noi vrem, din potrivă, să dezvoltăm și să susținem dezvoltarea uh, sectorului uh, de pescuit. Și Uh, se pare că această abordare a Comisiei a reieșit din toate prezentările care ne-au fost făcute în această dimineață. Toți au cerut să avem sprijin pentru tinerii pescari, uh, cu toții au cerut să uh, acordăm un sprijin pentru pescuitul la scară mică, pescuitul artizanal avem nevoie de o nouă generație de pescari și dacă nu acordăm sprijinul nostru, aceasta nu va apărea. Apoi s-a vorbit de asemenea și despre modernizarea vaselor și a navelor și e nevoie de sprijin pentru asta. E vorba de o chestiune de siguranță, de securitate, fără de care nu se va mai putea continua această activitate de pescuit în, într-un cadru familial de-a lungul generațiilor. Și iată că aici e vorba de aspecte și deci de, de scopuri diferite uh, între noi și și Comisie, ceea ce, bineînțeles, duce la faptul că avem poziții diferite pe marginea acestui nou fond. Și m-aș mai referi, de asemenea, și la cele spuse de reprezentantul Finlandei prin uh, declarațiile sale aproape revoluționare. Dumneavoastră ați vorbit despre condiții bune pentru uh, păstrarea resurselor în Marea Baltică. atât în cadrul comisiei noastre cât și în cadrul opiniei publice, ideea generală este că e un adevărat dezastru situația de acolo și că trebuie să încetăm cel puțin o vreme pescuitul în această regiune. Ne putem uita și la datele referitor, referitoare la uh, prădătorii marini. Uh, evident că această situație este uh, deosebit de dificilă și uh, complică și mai mult lucrurile. Trebuie să ne asigurăm că avem un plan de gestiune pentru această situație. Și acum, în final, m-aș referi și la acvacultură. Reprezentantul Finlandei a spus că, într-adevăr, da, acvacultura este o activitate oarecum diferită, care este mai mult practicată atunci când e vorba de mări de dimensiuni mai reduse sau mări închise, fără deci, ieșire la ocean. Deci, vedeți că și acest aspect este foarte important. Da, mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Romeva. Uh, yeah, thank you so much. Actually... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș avea mai degrabă o problemă în ceea ce privește prioritizarea, mai degrabă decât referitor la conținut. Am ascultat explicațiile și am citit uh, propunerea comisiei și mai întâi de toate trebuie să spun că sunt foarte îngrijorat de faptul că se pare că soluția magică găsită pentru uh, sectorul de pescuit o să fie de fapt acvacultura. Și asta e așa un fel de uh, refren pe care tot îl auzim din când în când, ca și cum acvacultura ar fi soluția universală pentru uh, domeniul pescuitului. Deși noi știm foarte bine că uh, soluția cea mai bună ar trebui să păstrăm activitatea de pescuit așa cum este. Și trebuie să vedem exact unde anume vom investi banii noștri. Lucru pe care încă nu l-am făcut până în prezent. Eu înțeleg și accept. Și uh, sunt de acord cu faptul că e nevoie de mai multă cercetare pentru a avea acvacultura cultura care să ne permită să respectăm mediul înconjurător, care să nu pună în pericol mediul înconjurător, care să fie durabilă. Însă această acvacultură nu poate fi miezul reformei. Și asta am făcut noi până în prezent. Și de aceea, în acest sens, ă, aș putea spune că sunt profund îngrijorat de accentul pe care îl punem noi, încercând să justificăm ceva care ar trebui eu înțeleg, ar trebui să fie o parte a dezbaterei și nu miezul dezbaterei. Acum, în al doilea rând, Înțeleg și urmăresc îndeaproape comentariile care au fost făcute de către reprezentanții diferitelor administrații. Deci înțeleg faptul că există o problemă de implementare a normelor, de aplicare a acestora și că uneori lipsește expertiza și lipsesc cunoștințele în domeniu. Deci Înțeleg asta, dar pe de altă parte am o întrebare și o întrebare care se adresează celor trei oratori. Uh, ținând seama de faptul că două dintre marile probleme cu care ne confruntăm sunt mai întâi, unu, control și doi, lipsa de uh, date științifice, oare nu ar fi bine în această perspectivă, și aceasta este întrebarea mea specifică sau solicitarea mea specifică, să punem accentul pe îmbunătățirea tocmai acestor două aspecte în momentul în care discutăm despre fonduri. Și dacă problemele cu care ne confruntăm acum sunt lipsa de control, e bine, Uh, sau lipsa de fonduri sau accesul la uh, credite și așa mai departe, ar trebui să punem accentul în organizarea fondului în aceste direcții avem nevoie de date științifice, uh, cu toții știm că datele științifice sunt necesare în momentul în care vrem să stabilim anumite politici. Deci, va trebui să facem eforturi în acest sens. Și acum un ultim comentariu. Eu am senzația că problema crucială cu care ne confruntăm și anume acea supracapacitate încă nu a fost suficient de abordată și sunt foarte îngrijorat de faptul că dacă încercăm să introducem în fond anumite măsuri care au intenția sau pretind că au intenția să ducă la control, la examinarea riscului, la spărirea siguranței. Dacă vrem să avem un fel de îmbunătățire a sistemului actual, uh, de fapt îmi dau seama că se ajunge la o situație în care, de fapt, pur și simplu finanțăm o sporire a capacității de pescuit. Și de aceea aș avea o întrebare pe care vreau să o adresez celor trei oratori. Care sunt măsurile care, pe care credeți noastră că ar fi bine să le luăm pentru a ă, putea interveni în această direcție prin intermediul fondurilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Romeva. Și acum, Lavan. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de acord. Ar fi foarte interesant să vedem ce are comisia de spus. Înainte de toate, aș dori să vă scot în evidență că vorbim de... Vorbim de un fond de uh, 6,567 de miliarde de euro am vorbit cu uh, colegii mei din Suedia ieri și trebuie să ținem cont de faptul că la ora actuală se discută foarte mult în Europa despre cum să cheltuim fondurile publice. Ne aflăm în uh, centrul unei crize economice și foarte mulți consideră că aceste fonduri ar trebui direcționate spre cercetare și inovare, spre generarea unei creșteri reale. Uh, însă, conform vechei definiții, țin de trecut, nu au dat roade, nu au dat roade în uh, politica agricolă comună sau în uh, politica comună de pescuit. Îmi cer scuze că Alain și-a scos căștile acum, deoarece e, e, această afirmație era direct adresată lui. Da, mă bucur că totuși mă înțelege. Da, după cum spuneam, multe din abordări țineau de trecut și cred că fondurile publice ar trebui cheltuite într-adevăr pentru a crește bunăstarea generală. Acest lucru trebuie să fie prioritar și cred că propunerea Comisiei referitoare la condiționalitate, la toate fondurile, acestea ar trebui alocate acelor țări care într-adevăr respectă regulile PAC și operatorilor individuali care respectă regulile PAC. Mi se pare un lucru esențial cu care sunt pe deplin de acord. Cred că niște state membre și acum și în viitor se vor uh, plânge de toate mecanismele de control care sunt menite să arate că, într-adevăr, aceste fonduri sunt utilizate spre bunăstarea generală și că respectă regulile PAC. Da, dar sunt cerințe ale cetățenilor Europei. Noi nu dorim să cheltuim bani care să facă să crească suprapescuitul sau uh, să se traducă în niște activități care au efecte nocive asupra mediului înconjurător. Toate acestea țin de trecut. După cum vă spuneam, um, FEAMP trebuie să contribuie la bună dezvoltare în viitor. După cum vă spuneam, am discutat și cu reprezentantul uh, Finlandei, care sunt pe deplin de acord, și anume că uh, acvacultura și recircularea fondurilor uh, reprezintă aspecte care au fost neglijate până la ora actuală de comisie. Am văzut câteva exemple în acest sens în Suedia. Și cred că dacă trebuie să sprijinim uh, acvacultura și recircularea fondurilor, așa cum ați uh, arătat dumneavoastră în prezentarea dumneavoastră, cred că acest lucru ar fi în favoarea mediului uh, înconjurător, ar putea um, sprijini de asemenea um, creșterea de legume, printre altele, o creștere organică. Nu pot să nu spun ceva despre foci. Toată lumea, toți din această comisie, se pare că, uit că, se pare că uită că a existat un studiu realizat de către această comisie îl puteți încă parcurge, au venit experți din 5-6 țări care spuneau că focile nu au un impact asupra pescuitului în ansamblul său. Da, într-adevăr, în anumite zone există populații care uh, fură cod din uh, plasele de pescuit, dar uh, există diverse metode pentru a le speria și cred că au, pus, au fost deja fonduri puse la dispoziție în acest sens. Dar uh, prădători nemiloși, uh, sincer, um, am mers la Marea Baltică deja de aproape 50 de ani și niciodată nu am fost atacată de foci. Uh, Mulțumesc. Cred că focile din Marea Baltică sunt ceva mai înțelepte decât credem noi. Doamna Rutosc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, celor trei vorbitori. Mă bucur că și-au luat timp să vină astăzi aici. S-au întâmplat ceva s-au întâmplat noutăți. Din 2009 participăm la codecizie și acest lucru înseamnă că noi împreună cu Comisia, Consiliul, putem colabora la realizarea acestei reforme. În cadrul reformei trecute, Comisia a negociat doar cu Consiliul și cred că au apărut numeroase greșeli pe care părțile vizate le percep foarte acut și iată, cred că ar trebui să profităm acum de procedura care ne stă la dispoziție. Aș dori să mă adresez vorbitorilor. Unul dintre aceștia spunea că aveți părerea că Comisia consultă prea puțin, a consultat prea puțin în trecut statele membre. Pot să vă spun că nu pot să evaluez activitatea Comisiei, însă Comisia noastră uh, a colaborat întotdeauna îndeaproape cu statele membre, invităm uh, în permanență experți, chiar și din uh, Consiliu, din ministere și um, ascultăm părerea acestora pentru a ajunge la un rezultat rațional. V-ați concentrat și asupra curții de conturi. Raportul curții de conturi a scos în evidență foarte clar că nu mai trebuie plătit aceste Um, premii pentru navele care nu mai pot fi folosite ci, a, și astfel să fie folosite um, să, pentru a cumpăra noi uh, nave, ar fi un fel de rablă pentru programul Rabla pentru nave, se urmărea de fapt reducerea flotei și nu reînnoirea acestora. Și cred că dacă dorim să finanțăm uh, reînnoire, atunci ar trebui să schimbăm numele. Iată, nu mai putem folosi numele programului anterior pentru că nu urmărește acel obiectiv. Dumneavoastră spuneați că, după părerea, că în viziunea dumneavoastră e nevoie de un control optimal. Nu ar trebui să existe un supracontrol. Ați uh, e dat exemplul la 950 de controle doar în sistemul administrativ. Mi se pare destul de greoi, însă cred că trebuie să fim destul de echitabili și să vedem uh, care sunt sistemele de control aplicate? Nu e vorba doar de jurisprudența europeană. Știu, de exemplu, din sectorul agricol, am uh, lăsat acest lucru să se verifice în comisie, a reieșit foarte clar că statele membre uh, și-au triplat propriile sisteme de control și eu uh, vin din Germania, dintr-un stat federal și la noi acolo se adaugă și nivelul regional și practic fiecare organ de control controlează un organ de control. Mi se, sta, mi se pare un sistem amețitor. După părerea mea, ar trebui să vedem uh, că există un sistem uh, simplificat, transparent pentru toată lumea de control european. Nu avem nevoie de triplare quadriplicarea controalelor. Spuneați, de asemenea, că noul uh, sistem de capturi trebuie construit astfel încât să poată fi aplicat cât se poate de repede. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, da, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Domnul Cuca din Finlanda spuneați că credeți că va fi foarte greu atunci când uh, fondul de coeziune, fondul uh, de dezvoltare european <clears throat> și toate celelalte fonduri ar fi puse în comun, acest lucru ar complica și îngreuna aplicarea acestora. Eu mi se pare, eu cred invers, în trecut nu a fost posibil să legăm un fond cu celălalt și s-a ajuns la duplicare în multe domenii și s-a constatat că un fond realiza exact aceleași activități ca și un altul. Nu mi se pare deloc inteligent. Cred că trebuie să putem crea o perspectivă de ansamblu pentru a vedea ce face fiecare fond și pentru a crea astfel o rețea între acestea. Avem nevoie, după cum spuneați, de asemenea de pregătire, da? Dar dacă recurgem la toate fondurile pe la care ne stau la dispoziție putem realiza acest lucru și iată de ce cred că e o idee bună să privim în ansamblu aceste fonduri și să acționăm împreună. Spuneați că avem nevoie de mai multă cercetare. De acord. Vă spun că în trecut însă nu s-a profitat de introducerea politicii de pescuit în uh, cadrul de cercetare. Grupul meu politic a demarat deja un program în acest sens. Noi considerăm că pescuitul trebuie să se regăsească în acest program. Astfel am avea dintr-o dată mai multe fonduri la dispoziție ca până acum. Se spunea că fondul de pescuit are 6,5 miliarde la dispoziție, că sunt mulți bani. Eu cred că pentru 27 de state de membre, chiar dacă unele nu au un sector al pescuitului, după cum vă spuneam, nu cred că pentru 27 de state membre e prea mult. Nu atât de mult și nu suficient, așa cum uh, a spus domnul Cadec în raportul său. Dacă a merge după uh, motoul e suficient să-ți dorești ceva și toate dorințele azi se vor împlini, atunci putem constata foarte repede că această sumă nu e suficientă. Iată de ce cer ca și în regulamentul de bază să ne concentrăm uh, Obiectivul nostru trebuie să fie că la sfârșit să avem o politică de pescuit uh, pentru toată lumea care să facă posibilă existența unor stocuri haleutice suficiente și ca toată lumea să poată, care dorește să poată trăi din pescuit, să aibă un venit asigurat. La ora actuală situația nu e așa, tocmai pescuitul artizanal și la scară mică adesea în multe regiuni se confruntă cu probleme majore. E o situație dificilă. În ceea ce privește uh, prezentarea doamnei Palazova, dumneavoastră spuneați că aveam nevoie de o definiție pentru supracapacitate. Cred că a fost un punct abordat de toți vorbitorii. Eu aș spune că avem nevoie de o definiție mai precisă. Da, sunt astfel un pic de acord cu dumneavoastră. Dar avem o definiție ceva mai simplă peste toți. Acolo unde se vorbește, unde se pescuiește mai mult de cotele admise, acolo există o supracapacitate. În mod normal, Consiliul a stabilit uh, un sistem de cote și dacă analizăm, uh, putem vedea că în anumite domenii nu s-a pescuit uh, atunci înseamnă că peștii se deplasează înspre alte regiuni. Trebuie să vedem care sunt regulile. Ideea e că avem o supracapacitate și dacă nu am avea această supracapacitate, nu am avea această problemă și nu ar trebui să vorbim despre ea. În uh, ceea ce privește experiența de care vorbeați dumneavoastră, și anume că ați dori transpunerea experienței din ultima perioadă, noua perioadă, pentru a nu repeta greșelile trecutului. Da, e adevărat, dacă dumneavoastră spuneți că ați învățat din perioada anterioară de programare, sper că și celelalte state membre văd lucrurile la fel și că în calitate de stat membru veți putea profita de această experiență. Bineînțeles, la început toată lumea face greșeli, ideea e să învățați din greșeli. Noi, în calitate de comisie parlamentară, vă oferim ajutorul nostru. Avem colegi activi din Bulgaria care urmăresc cu mare atenție activitatea noastră și uh, iată, suntem dispuși să colaborăm cu noile state membre. Co- în ceea ce privește control, aș dori să vă spun că în uh, elaborarea noului regulament de bază am constatat că în, multe, în cazul multor state membre nu există statistici disponibile și anume datele de care avem nevoie pentru a putea realiza o politică rațională lipsesc Controlul, după părerea mea, însă este o sarcină ce ține de competența statelor membre. Trebuie să nu ne putem permite să uh, organizăm din, uh, de la Bruxelles controlul pescuitului de-a lungul Europei, nu putem finanța acest lucru și nimeni nu dorește acest lucru, de fapt. Și noi dorim rezultate raționale, iar acest lucru se traduce în date, date, date. Dacă nu avem date suficiente, atunci trebuie să luăm măsuri, așa cum am făcut până acum, dar vă rog, în strânsă cooperare cu statele membre și Comisia. Vă mulțumesc! Okay, thank you very much. Mulțumim foarte mult! domnul Gallagher, după care... Domnul Gallagher, mă scuzați, după care comisia și raportor. Mulțumesc, domnule președintele, mulțumesc tuturor oaspeților care au contribuit astăzi la discuție și care ne-au uh, adus lămuriri foarte utile în legătură cu situația din țările lor. Ceea ce a spus doamna Rodus uh, e foarte corect în legătură cu supracapacitatea. Da, avem problema pescuitului excedentar și a cotelor. Supracapacitatea e ceva care ne-a opționat. Dacă am un vas și o cotă și am un vas mare, o navă mare, și dacă pescuiesc doar cât pește prevede cota, nu e nicio problemă, însă problema apare atunci când nu există controle în țările respective. Eu sunt însă acum încrezător, deoarece cred că multe țări, majoritatea țărilor, încearcă să controleze cât mai mult respectarea cotelor. În acest fond se face referire, se face trimitere clară la controle și la aplicarea legii. Deci atunci când aplici legea și faci uh, controle, eu mă gândesc că ar trebui să avem niște sancțiuni comune. Vorbim despre o politică comună de, de, de pescuit, însă nu avem nici amenzi, nici sancțiuni comune peste tot în Europa. Deci e de răspunderea fiecărui stat membru să introducă așa ceva. În unele state, să zicem, uh, un delict minor e practic delict penal în alt stat membru. Deci așa de diferită e situația sancțiunilor. Deci eu cred că faptul că în acest fond se face această trimitere clară la control merită lăudat. Prin urmare, controlele, după părerea mea, sunt esențiale. Avem acest fond de 6,5 miliarde și o, acest fond trebuie folosit chipzuit, uh, eficient, trebuie să uh, folosim uh, cu mare atenție fiecare bănuț al contribuabililor, deoarece e o sumă importantă și aici nu e vorba doar de pescuit, e vorba și de acvacultură și ar trebui să ne concentrăm mai mult pe acvacultură. Cum putem controla stocurile? Putem controla și acest sector și un sector care poate oferi locuri de muncă în zone în care nu există surse alternative de angajare. De exemplu, zone unde uh, stocurile de balenă au fost complet epuizate, au fost distruse, deci acolo am putea folosi apele respective pentru acvacultură. Ce facem prin acvacultură? Practic, creăm produse piscicole în loc să importăm. Deci noi avem mult prea mult pește importat și am putea înlocui uh, cantitatea de pește importat prin investițiile pe care le facem în sectorul acvaculturii. Și de asemenea, e crucial să se financeze măsurile de conservare. Eu cred că nimeni aici nu își dorește să prindem uh, capturile accesorii. Nimeni nu dorește Uh, decimarea peștilor. Cu toții vrem să avem resurse haleutice și pe viitor și de aceea e nevoie de o finanțare mai mare pentru cercetare, pentru a vedea ce să vedem ce năvoade avem, cu ochiul de năvod uh, de dimensiunea corectă. Deci toate aceste detalii sunt importante. Și asta intenționăm să facem pentru a reduce mortalitatea, deoarece odată ce peștele e prins, Rata de mortalitate e de 99%, deci peștele odată pescuit e mort. Și basta, nu mai ai ce să faci cu el. Deci toate acestea trebuie făcute pentru a ne asigura că prin intermediul cercetării vom ajunge la diferite tipuri de năvadă, la ochiuri de năvodă diferite, adaptate și, bineînțeles, ecologice. Și un lucru trebuie să uh, înțelegem cu toții, toate instituțiile, că ne dorim un pescuit durabil. Noi suntem practic uh, și suntem cei care suntem gardienii tuturor acestor stocuri de pește de care avem nevoie pe viitor. S-a discutat aici și despre foci. Nu știu, mă gândesc că, uh, că poate că focile sunt diferite în funcție de marea în care trăiesc. Poate că unele foci în anumite mări se comportă ca niște cățeluși de casă, nu atacă nimic, însă în Atlantică vă spun că uh, focile mănâncă foarte mult pește. Asta cine știe, poate cele din Baltică, din Marea Baltică sunt diferite. De asemenea, la Norfolk s-a sugerat ca dezvoltarea de porturi de infrastructură să fie exclusă de la finanțare. Eu știu și toată lumea știe care este situația micilor porturi de pe țărmurile întregii Uniunii Europene, care au fost practic distruse, au fost decimate. De ce? Din cauza pescuitului excedentar din trecut și a navelor mari. Însă aceste porturi mici merită o a doua șansă acum să alocăm o mică porțiune din fond pentru a actualiza și moderniza aceste, fond, aceste mici porturi, să aibă toate echipamentele și instalațiile necesare. Mă gândesc la niște mici, mici porturi, nu ceva enorm. În țara mea și în alte țări, astfel de mici porturi pot însufleți din nou localitățile respective. De ce au suferit aceste porturi la urmă urmei? Deoarece s-au făcut acele investiții exagerate în navele mari și care se duceau în niște porturi mai mari. Deci acestea au fost, porturile mici au fost abandonate. Deci ar fi foarte bine și o sumă mică e, e suficientă. Ce înseamnă să, să poți, să poți um, Deci de ce ai nevoie ca să poți ancora un, într-un astfel de port mic? Practic de puțină infrastructură, care nu e atât de costisitoare, deci cu puțin bani chiar am putea schimba lucrurile. Vă mulțumim, domnule Gallagher. Am vorbit de foarte multe lucruri. Din păcate, comisia nu are mult timp pentru a ne răspunde, însă îi dau cuvântul doamnei Flaminia din partea comisiei, care ne va da totuși niște informații. Bună dimineața! Lucrez la DG Mare la unitatea care se ocupă de politica structurală. Și în ultimii ani m-am ocupat de Fondul European pentru Pescuit și acum de propunerea pentru FEAMP. Voi încerca să mă refer la o serie din chestiunile prezentate aici, mai ales legate de sistemul de control, de management a controlului în cadrul uh, fondului actual și um, cadrul uh, următorului fond. Deci în ceea ce privește sistemul de control și de gestiune. Aceasta aceasta este practic dimensiunea tehnică a alocării de fonduri, deci bani care trec de la Uniunea Europeană la statele membre. Deci vreau în primul rând să lămuresc un lucru. Atunci când vorbim de control, nu vorbim despre controlul Um, activității de pescuit, ci controlăm fluxurile financiare și operațiunile. Deci e vorba de ceva diferit. Deci noi nu uh, controlăm, de exemplu, importanța activității de pescuit. Problema vine din uh, complexitatea gestiunii comune. Și gestiunea comună e practic uh, reflectarea subsidiarității. Deci asta înseamnă că deciziile trebuie luate la nivel de stat membru în legătură cu operațiunile ce trebuie finanțate. Deci e vorba de modul tehnic în care sunt gestionați banii. Sunt bani comunitari care sunt dați uh, statelor membre, acestea și cofinanțează și acești bani ar trebui să fie cheltuiți în funcție de niște obiective stabilite la nivel comunitar. Însă noi recunoaștem că statul membru e entitatea cea mai potrivită pentru a vedea unde anume trebuie alocați acei bani. Și aici apar, apare acel nivel de complexitate. Noi acordăm banii, vrem să știm unde se duc aceștia, însă statul membru stabilește aceste canale și e clar, e greu, e nevoie de multe resurse pentru a putea controla tot procesul, însă de fiecare dată când comisia vede că există nereguli la un contractant exterior, deci e foarte ușor să spui că banii sunt buni, însă nu eu vreau să mă ocup și de munca de polițist, să controlez ce anume s-a făcut atunci când ai libertatea de a hotărâ unde anume investești, totul trebuie să fii responsabil de controlarea acestui flux financiar. E complicat, e complex, însă e necesar. Doar așa poți uh, să te asiguri că banii europeni ajung acolo unde trebuie. Și legiuitorul hotărăște la nivel comunitar că noi trebuie să sprijinim obiectivele politicii comune de pescuit atunci când vrem să, să finanțăm ceva în cadrul fondului de pescuit. Cineva vorbea aici de schema de uh, eh, uh, de dezafectare. Și aici să nu uităm că banii au ajuns uh, unde nu ne duream, de multe ori pe mașini de lux. Și e o complicație, da, e, e complicat sistemul și de aceea am încercat uh, să simplificăm uh, coordonarea cu celelalte fonduri în cadrul FEAMP. Pentru autoritățile portoare am scos asta din FEAMP. Asta nu înseamnă că la nivel comunitar noi nu vom finanța infrastructura portoară dacă e uh, considerată ca fiind necesară, deoarece fondurile la nivel regional pot finanța infrastructura și există mult mai, bani, mai mulți bani alocați pentru așa ceva uh, a Fondul de Dezvoltare Regională. În schimb, în FEAMP păstrăm lucruri care țin de FEAMP, cum ar fi modernizarea uh, instalațiilor portoare. Și am ales această opțiune deoarece credem că prin coordonare putem folosi mai bine banii comunitari și nu ne concentrăm doar pe ceea ce finanțează FEAMP-ul. Și poți aplica aceeași legi, logică și în sectorul prelucrării. Prelucrarea e foarte diferită în acest sector față de cea uh, din alte industrii alimentare. Prin urmare, noi permitem uh, ca aceste investiții să fie finanțate din alte fonduri. Asta nu înseamnă că uh, Uh, prelucrarea din domeniul pescuitului nu va fi finanțată deloc. Poate fi finanțată, însă din alte surse, nu din FEAM. Acum, referitor la interpretarea regulamentului. E drept, uneori există întârzieri, nu e ușor să dai toate informațiile, uh, notele interpretative în legătură cu toate instrumentele juridice. Nu e ușor să o faci imediat. Uh, Asta ține și de complexitatea acestui sector. Deci nu e vorba doar de a da bani pentru acțiuni structurale, trebuie să ținem cont și de alte elemente, cum ar fi protejarea resurselor. Și mai este și un alt concept, cum ar fi capacitatea de pescuit sau capacitatea navei de a prinde pește. Sunt niște concepte diferi, greu de înțeles pe teren. E nevoie de mult uh, de un efort de gândire la nivel juridic ca să înțelegi toate acestea și în ceea ce vrește interpretarea trebuie combinate lucruri, elemente. O călăuzire clară, știind în același timp că operațiunile respective sunt hotărâte la nivel național. Pe de altă parte, am vrea să ne asigurăm că nu există discriminare între statele membre. De aceea, aceste note interpretative uh, reprezintă o sarcină grea. E greu să respecti toate aceste principii. Referitor la retroactivitate, aș vrea să vă asigur că nu acesta este principiul conform căruia acționează comisia. Retroactivitatea a fost luată în seamă după ce a fost uh, emis raportul Curții de Conturi privind supracapacitate și dacă citiți cu atenție acest raport, veți vedea cât de greu a fost să se pună în aplicare conceptul, dar și măsurile au fost greu de pus în aplicare. Și doar în cazuri extreme, retroactivitatea a fost necesară. Asta în lumina concluziilor uh, trase în acest raport al Curții de Conturi. Eu sper că astfel vă uh, înțelegeți dumneavoastră cât de complexă este gestionarea comună a acestui uh, fonduri, deoarece monitorizarea, o parte din, din efortul de monitorizare e pe omerii statelor membre, iar comisia nu trebuie să controleze practic decât ex post ce s-a făcut. Câteva cuvinte acum în legătură cu FEAMP. Nu vreau să intru în detalii, însă vreau doar să lămuresc un lucru. Din 17 articole la capitolul pescuit, există o singură prevedere, articolul 32, unde se oferă posibilitatea diversificării. Deci, fondul nu se concentrează pe diversificare. Există alte 17 articole care nu se ocupă decât de acest sector. Însă noi vrem să privim realitatea în față și dat fiind că activitățile de pescuit uh, sunt uh, cumva în scădere, vrem să totuși să ajutăm pe acei pescari care vor să schimbe activitatea. Vrem să le dăm șansa să-și înceapă uh, o nouă afacere cu sprijinul Uniunii Europene. Atât am avut uh, de spus în legătură cu Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc acum pentru a închide, pentru a încheia această parte a dezbaterii și a, pentru a avea explicații în legătură cum poți să împuși cum să beneficiezi de fonduri pentru a ucide uh, foci și construi noi instalații portoare, domnul Cadec ne va explica. Bine, bien deux, fait. Da, foarte pe scurt, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție. Ceea ce noi trebuie să facem este să fim vigilenți în ceea ce privește modul în care va fi pus în aplicare noul fond, ca acesta să fie mai simplu și mai ușor de utilizat. Apoi, invitații noștri au evocat lucruri interesante. Uh, care merg uneori în sensul propunerilor noastre. Dar, de asemenea, din partea colegilor am auzit de asemenea și anumite mesaje, anumite elemente. Câteva lucruri mă îngrijorează totuși și ar trebui să le rezolvăm aceste lucruri odată pentru totdeauna. Și anume să nu confundăm Ar fi bine dacă și colega Rodust m-ar asculta. V-ați pus căști? Auziți? Mulțumesc, doamna Rodust, pentru că dumneavoastră sunteți raportor pentru regulamentul de bază, așa că vreau să auziți ce am de spus. Deci eu aș fi vrut ca odată pentru totdeauna să nu mai confundăm capacitatea și efortul de pescuit. Capacitatea de pescuit, în teorie, pentru că deocamdată încă nu avem o, o, o definiție, e puterea acelei nave exprimată în kilovați. Dar Plecând de la aceste lucruri și faptul că nu avem o definiție precisă, în principiu asta e capacitatea. Efortul de pescuit e cu totul altceva. E vorba de cantitatea de pește care a fost prinsă, deci e total diferit. Și domnul Trastoi a subliniat acest lucru și a explicat foarte clar că există o diferență în uh, modul în care sunt interpretate aceste două concepte. Capacitatea de a captura și capacitatea navelor. Însă dacă ascultăm ceea ce spune Uh, comisia, capacitatea de fapt este puterea în kilovața acestor nave. Deci să clarificăm lucrurile, să nu le mai confundăm, pentru că dacă facem acest lucru, atunci cu siguranță nu o să reușim să ajungem la aceleași concluzii. Evident, acest lucru este interesant. N-am să revin asupra tuturor celor uh, spuse în această dimineață, pentru că nu uitați, după amiază vom avea și o dezbatere uh, cu colegii deputați pe aceste teme, însă aș dori să mulțumesc uh, oratorilor și aș dori de asemenea să mă adresez și reprezentantei comisiei, care de fapt ne-a ținut un limbaj uh, tipic standard interesant uh, al comisiei. Dar să-mi cer scuze că, uite, încă o dată dumneavoastră v-ați învârtit în cerc, v-ați ascuns după deget. Nu știu dacă acest lucru se poate traduce în mod ușor. În orice caz, uh, toate bune și frumoase, însă niciun răspuns față de întrebările pe care le avem noi. Așa că, în mod clar, vom avea cu siguranță posibilitatea să mai discutăm ulterior aceste aspecte. În orice caz, până deocamdată atât. Thank you very much. Mr. Kadek. Mulțumesc, domnule Kadek, și intenția mea este, la finalul celei de-a doua uh, ture de intervenții, să permit tuturor oratorilor și eventual tuturor celor care au intervenit în această dimineață să aibă ocazia să răspundă la întrebările care au fost adresate. Așa că vă propun acum să trecem la cea de-a doua parte a de audierii noastre. E vorba de factorii interesați în ceea ce privește nou regulament pe marginea pescuitului și afacerilor uh, maritime. Vom avea o primă prezentare din partea domnului Jacques Pichon, director al Organizației de Producători uh, Pescari din Bretania. Mulțumesc, domnule președinte! Sunt director a unei uh, organizații de producători care e bazată în Bretania. E vorba de organizația Pescar din Bretania. E vorba de 800 de nave care produc cam 100.000 de tone de pește, o cifră de afaceri de 300 milioane de euro pe an. Mi s-a cerut să mă refer la Fondul European de Afaceri Maritime și Pescuit. Uh, e vorba de 107 considerente, 24 de capitole, 154 de articole și am la dispoziție mai mult sau mai puțin 10 minute pentru a le explica, ceea ce mi se pare <laughs> destul de greu de realizat, cu atât mai mult cu cât trebuie să facem și o punte cu proiectele de regulamente care vor fi regulamentul de bază, regulamentul PCP, pentru că, evident, FEAMP este un instrument doar pentru ca obiectivele acestor regulamente să poată să fie realizate. Deci mi se pare imposibil în 10 minute să faci toate aceste lucruri. De aceea am preferat să mă concentrez pe un aspect anume care a fost dezbătut și uh, a fost evocat și în această dimineață și anume drepturile de pescuit și gestiunea acestor drepturi. Cum se poate face acest lucru? Cum putem interveni pentru ca aceste obiective să fie atinse, să fie realizate? FEAMP-ul este un instrument, spuneam, și el trebuie să fie coerent, în acord cu regulamentul de bază și cu OCM. Dacă regulamentul de bază și OCM-ul sunt uh, prost redactate, atunci și acest fond va avea de suferit. Acum, în ceea ce vrește drepturile de pescuit, știm că există o dezbatere în curs uh, referitor la drepturile individuale și drepturile colective. Eu am ales să iau un, un exemplu și anume, e vorba de evoluția mortalității în domeniul pescuitului, plecând de la două stocuri emblematice gestionate de Uniunea Europeană. Unul e vorba de codul din Marea Nordului, care este gestionat ca urmare a aplicării unor drepturi individuale Uh, pentru că așa au preferat țările care gestionează acest lucru, au preferat sistemul de drepturi individuale, vorba de Norvegia, Regatul Unit, țările Baltice și uh, da- Danemarca și așa mai departe. Și al doilea exemplu e codul din Marea Celtică, care este gestionat în mod diferit. Pentru că aici acest stoc este gestionat de Irlanda și de Franța. Și ce observăm? De când s-a instaurat PCP-ul, uh, deci cam din 2002 încoace, vedem că există o tendință de diminuare a mortalității uh, uh, în Marea Nordului. Însă, în Marea Celtică, acolo unde este un sistem de drepturi de pescuit colectiv, această tendință este și mai puternică și asta este din OCP, din statistice. Și încă la anul viitor, deci în 2013, în principiu nu va mai exista mortalitate. Acum, modul în care sunt alocate uh, drepturile acestea în mod individual sau colectiv. Uh, e vorba de un articol aici care a, a fost publicat în, în, într-o revistă de specialitate și vedem că intitulată Fish News Internațional și vedem că problemele pe care apar în momentul în care există aceste cote cu drepturi individuale nu apar în momentul în care există cote uh, colective. Uh, nu avem o soluție miraculoasă pentru aceste probleme, însă, însă învățămintele pe care le putem trage în aceste două exemple pe care vi le-am prezentat este că există un punct comun și anume că drepturile individuale duc la o responsabilizare, iar drepturile colective duc la o supra, uh, un suprapescuit. Și cred eu că tragedia bunurilor comune, de fapt, nu nu există, iată că aici câteva rânduri se suprapun, iar metoda de repartizare a drepturilor individuale sau colective nu este singură o garanție referitor la respectarea alocărilor globale acordate fiecărui stat membru și o garanție pentru reușita politicii de conservare. Iar cheia succesului, după părerea mea, o reprezintă, de fapt, modalitățile de gestiune a drepturilor. Și aici, nu numai în regulamentul de bază, ci și în OCP, ci și în uh, celelalte uh, Uh, documente, ar trebui să avem astfel de prevederi. Ce se întâmplă în momentul de față? Avem un cadru global în ceea ce vrește drepturile de captură care definește o repartizare a, tot, uh, a totalului uh, de captură autorizat în funcție de fiecare stat membru. Și odată ce un stat membru primește o cotă, atunci navele sale poate, pot să, să, să efectueze acest pescuit în limita resurselor disponibile. Și am văzut că acest lucru nu a fost aplicat în mod foarte riguros, pentru că uh, și ne-am dat seama că trebuie îmbunătățit acest lucru. Când ne aflăm într-un sistem centralizat de gestionare a cotelor, ce se poate face? Trebuie să urmărim îndeaproape producția cotidiană a fiecarei nave, a fiecărui vas, uh, Trebuie introduse măsuri adaptate pentru fiecare flotă și trebuie să urmărim de aproape cum sunt respectate aceste măsuri uh, ceea ce e destul de complicat, pentru că atunci când vine vorba de o cotă anume, uh, ne dăm seama că, de fapt, navele nu pescuiesc așa câte o, o specie în parte, ci pescuiesc mai multe specii din preună. Și uh, putem să avem, spre exemplu, 5,4 tone de plătică. Uh, după cum vedeți, cifrele sunt afișate pentru fiecare specie în parte și dacă ne uităm, vedem că acest, uh, această navă rămâne în zonă și pescuiește toate aceste specii. Deci gestiunea nu se poate limita la gestiunea unei specii în parte. Uh, spre exemplu, în cazul acesta, statul membru, Franța, trebuie să gestioneze uh, nu numai o, o, o cotă, ci trebuie să gestioneze și uh, diferențierea sau repartizarea pe specii. Și de aici apar dificultăți de monitorizare, dificultăți de gestiune, pentru că ne aflăm departe de centru. Și ceea ce se întâmplă este că, de multe ori, cotele sunt depășite. Am putea crede asta. Dar uh, dacă se întâmplă așa, atunci partea care e excedentară trebuie să fie rambursabilă și ne punem întrebarea cine este responsabilă. Sunt responsabile navele care se află acolo, care se află în partea de jos, în partea de sus a imaginii sau cine anume. Pentru a gestiona Uh, situația în mod eficient, atunci trebuie să definim niște reguli de gestiune care să fie pertinente și care să țină seama de particularitățile fiecărei activități de pescuit, care să fie cât mai aproape de teren, de acolo unde se întâmplă acțiunea. Trebuie să urmărim de aproape activitatea tuturor navelor pentru a fi sigur că se respectă regulile care au fost hotărâte. Trebuie să putem identifica pe cei care contravin regulilor și să-i putem sancționa imediat. Și mai ales să garantăm celor care respectă regulile că interesele lor sunt pro protejate de către noi. Și pentru a reuși acest lucru trebuie să fim aproape de teren și să avem la dispoziție mijloace reglementare și, regulamentare și financiare. Un model posibil ar putea fi acesta, sub formă de stea de dispersiune. Am putea să avem aceste nivele intermediare de responsabilitate în gestiunea drepturilor, la un nivel local mult mai adecvat. Spre exemplu, cu organizații de producători care să fie însărcinate să gestioneze activitatea de pescuit la nivelul lor regional. Și astfel, statul membru ar putea să identifice problemele care pot apărea la nivel local și fiecare organizație ar putea să urmărească îndeaproape problemele ce pot apărea în funcție de flote, în funcție de specii, în funcție de situație. Instrumentul acesta, posibilitatea aceasta există, este propusă pentru că planul de producție și de comercializare, articolul 32 al OCP, prevede, după părerea mea, un instrument, un instrument adaptat, potrivit. Spune felul următor, fiecare organizație de producători sub, înaintează autorităților naționale competente un plan de producție și de comercializare pentru a realiza obiectivele rea, în, uh, prevăzute la articolul 3, care de fapt corespund la realizarea obiectivelor generale și specifice al politicii uh, comune de pescuit. Ce ne lipsește acum? Ne lipsește transparența. Și ca să fie sistemul transparent, ar trebui să avem uh, reguli de gestiune a drepturilor individuale sau colective care să fie comune. Am vorbit adineaur despre sancțiuni. Ar trebui ca sancțiunile să fie comune, da, dar nu numai. Ar trebui și regulile de gestiune să fie comune, în așa fel încât peste tot în Europa toată lumea să fie conștient despre modul în care se aplică aceste reguli. Apoi, planurile de producție și de comercializare, articolul 32 OCP, trebuie să aibă un impact un, un aspect important care să fie, o parte importantă care să fie consacrată gestiunea drepturilor de pescuit a membrilor lor. Dificultatea care e? Este că în sistemul actual conținutul acestor planuri de producție și comercializare nu este prevăzut, nu este specificat. Și se, vede, se prevede ca articolul 33 al uh, acestui uh, Uh, document prevede actele delegate. Dar eu cred că ar trebui să avem o discuție la nivelul politic potrivit pentru a vedea acest lucru și ar trebui ca acest lucru să funcționeze uh, în regulamentul de bază. Apoi, trebuie să întărim simțul de răspundere la nivel de gestionari. Iar pentru asta ar trebui să modificăm articolul 7 pentru a prevedea un mandat de gestiune a drepturilor de pescuit, uh, lucru care nu apare în momentul de față. Apoi ar trebui să modificăm articolul 8 în așa fel încât să avem capacități de sancționare Uh, pentru organizațiile de, pesc, de producție uh, și să adăugăm la uh, articolul 8, litera G, spre exemplu, un paragraf care să sune felul următor, să sancționeze membrii a căror activitate nu este conformă planurilor și regulilor uh, stabilite către planul de producție și comercializare. Iar la articolul 19 ar trebui să avem o posibilitate de a retrage o autorizare în cazul în care nu există un plan de producție și de comercializare sau în cazul în care regulile prevăzute de acest plan nu sunt corect aplicate, în așa fel încât organizațiile care sunt însărcinate cu realizarea și punerea în aplicare a acestor reguli, dacă nu o fac în mod corect, să nu mai aibă posibilitatea de a opera. Apoi, la, ar trebui să dăm, a, acordăm anumite mijloace gestionarelor. Ar trebui la articolul 69, în loc să spunem că FEAMP poate să susțină pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de producție și comercializare, ar trebui să spunem formator că susține în mod sistematic, deci, pregătirea și etc. etc. Apoi, la considerentul 62, al fondului, să înlăturăm din text o parte care nu este coerentă cu uh, restul textului și ar trebui la articolul 15 ar, uh, în ceea ce vrește dotările bugetare. Aici ar putea poate să avem uh, o corectare în text, un lucru care poate fi realizat ușor. Iar în concluzie, cred că am depășit timpul ce mi-a fost acordat, în fine, revin asupra acelei uh, curbe de mortalitate în ceea ce vrește codul uh, la care m-am referit uh, inițial și asta în funcție de sistemul de gestionare a drepturilor de pescuit. În cadrul uh, politicii comune de pescuit uh, actuale am trecut de la o, o o, o rată de mortalitate care era cu 0,5 peste media prevăzută la 0,1 peste această medie și uh, ajungem astfel la o rată de randament durabilă, uh, lucru care va fi realizat la finalul acestui an. Cum de s-a reușit acest lucru? Cum de s-a ajuns la un astfel de rezultat? Un rezultat extraordinar. E bine, în 2003, organizațiile de producători care se concentrau pe acest stoc de cod, care erau conduse uh, la momentul respectiv de un prieten de-al meu în Irlanda, Uitați, aveți aici toate organizațiile din Irlanda, din Regatul Unit și așa mai departe. Având în vedere situația îngrijorătoare a stocului de cod, a propus anumite măsuri către comisie. Și asta facem de atunci încoace în fiecare an. Și astfel se ajunge la o gestionare corectă și reușim să menținem biomasa. De ce am reușit să avem un astfel de rezultat? Pentru că am avut o abordare uh, colectivă, am încercat să colaborăm, să conlucrăm. Îmi mai acordați două minute, domnule președinte, două minute mici, mici, mici, în ceea ce privește planurile referitoare la uh, dezafectarea flotelor. Bun, mi le dați, nu mi le dați, eu mi le acord. Bun, în ceea ce privește capacitatea navelor care operează în Marea Celtică, uitați-vă la în albastru e numărul de vase care au activitate pe acest stoc. Cu începere din 2005 în Franța am instaurat un plan de dezafectare tocmai țintit pe acele nave care aveau o licență la nivel național care le dădea dreptul să uh, gestioneze acest uh, stoc. Impactul asupra flotei a fost destul de modest, după cum puteți vedea în 2005, în 2006, mai important în 2007-2008. E vorba de partea aceea roșie din grafice. E vorba de navele care au fost dezafectate. Am încercat să facem o, un model teoretic pentru a vedea unde am ajunge dacă aceste, unde am fi ajuns dacă aceste nave nu ar fi ieșit, nu ar fi fost dezafectate. Și aici vedeți curbele acelea de culoare verde. Și atunci biomasa, evident, în consecință, nu ar fi fost în starea în care se află în momentul de față. De aceea, în loc de a avea o viziune prea generală în ceea ce privește binefacerile sau, mă rog, dezavantajele a anumitor flote, e bine, am putea să considerăm că dacă aceste planuri sunt bine țintite, bine organizate, bine gestionate la anumite bazine hidrografice sau uh, marine, Uh, sunt lăsate în seama statelor membre care sunt cele mai uh, în măsură să gestioneze astfel de planuri, atunci, într-adevăr, putem avea un adevărat impact. Vă mulțumesc, domnule președinte, am intervenit poate prea mult. Ok, thank you. Mulțumim, domnule Mișo. Urmează domnul Alberico Simioli de la Lega Cop Pesca Campania. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și comisiei pentru această ocazie. Eu reprezint uh, organizație de pescuit, dar uh, sunt și un pescar care practică pescuitul în zona costieră. Ca atare vă ofer uh, o mărturie a ceea ce se întâmplă zi de zi. Uh, eu doream să vă exprim acum punctul de vedere al uh, micilor pescari din zonele de coaste vis-a-vis -vis de noul uh, fond de european pentru afaceri maritime și pescuit. Înainte însă de a aborda aceste subiecte, având în vedere puținul timp uh, pe care l-am la dispoziție, trebuie să fac câteva precizări. Asta deoarece ele reflectă cele spuse astăzi uh, și referitor, printre altele, la controle. Controlul uh, european referitor la pescuitul profesional merge într-o direcție, iar pescuitul, uh, de exemplu, care se regăsește în zona de unde vin eu, merge în altă direcție. Instrumentul anterior, instrumentul de orientare, instrumentul financiar pentru orientarea pescuitului, uh, mi se pare într-adevăr că reflectă efortul făcut de Comisie pentru a controla micul pescuit în zona coastelor. În același timp, însă, politicile comunitare în acest context sunt aceleași politici comunitare care apoi nu țin cont de anumite situații concrete. Și am să vă dau câteva exemple în acest sens. În trecut, uh, pescuitul de coastă făcea obiectul uh, unor uh, conflicte cu navele de mai mari dimensiuni. Astăzi însă, datorită regulamentului referitor la control, face ca pescuitul uh, de coastă să fie în favoarea acestui regulament, cu toate că pare poate ciudat acest sprijin venit din partea unui pescar. Așadar, situația e bună în, în ceea ce privește pescuitul profesional, însă situația este critică dintr-o altă perspectivă. Astăzi, pescuitul, pescarul care practică pescuitul de coastă se confruntă uh, cu un dușman, și anume pescarul care practică pescuitul recreativ. Într-adevăr, la nivel european uh, s-a reglementat foarte mult pescuitul profesional, însă la articolul 17 doar acolo se vorbește de pescuitul recreativ. Asta face că în uh, Italia au existat aproape o mie de un milion de, pescuit, de pescari care practică pescuitul sportiv, care este mare fără a fi controlați nu, bărcile pe care le dețin nu sunt înregistrate. Cum putem controla așadar un pescar amator? Legislația italiană în ceea ce privește pescuitul recreativ a rămas blocată în 1965. Comisia dincolo de câteva exemple, precum insulele Azore sau restul Europei, Europa e la curent cu cum se pescuiește? Pescuitul e realizat într-adevăr de pescari amatori care dețin nave destul de mari, care nu au licențe pentru a merge în larg, care ancorează ani îndelungați. Uh, și având în vedere că e vorba de un uh, produs destul de apreciat în Italia, acesta ajunge în cele din urmă să fie comercializat uh, grație, printre altele, restaurantelor. Să dăm care este situația în ceea ce privește tonul roșu. În zona Campania, tonul roșu era deținea o flotă destul de numeroasă, erau 49 de nave, astăzi au rămas în campania 7. În 2011, ministerul a autorizat 6600 de embarcațiuni care să realizeze pescuit uh, sportiv. Există în continuare pescari profesionali care realizează pescuit care realizează pescuit recreativ și, uh, după cum vă spuneam, astăzi uh, s-a înregistrat o scădere până la nivelul de 35%. În ceea ce privește situația pentru alte stocuri, uh, precum bibanul de pavă alb, peștele din sat sau seriola, fac obiectul unui pescuit recreativ care folosesc uh, o momeală cu un efect uh, devastator asupra acestor stocuri haleutice. Să vorbim așadar de oportunități uh, pentru micul pescuit, pescar uh, din zona de coastă. De multe ori, acesta este obligat să iasă, să părăsească sectorul, dar asta nu uh, datorită dispozițiilor articolului 26 din regulamentul 1198 din 2006. Aceștia sunt confruntați cu problema că pescarul um, care practică pescuitul recreativ nu mai este controlat, în timp ce ei sunt obligați să se înregistreze s-au uh, prevăzut o serie de uh, dispoziții destul de stricte care interzic uh, o serie de practici negative. Nu se poate, de exemplu, un pescar profesionist să pescuiască cu undița, tonul roșu, în timp ce un pescar care practică pescuitul recreativ poate să facă acest lucru. Uh, anteriorul uh, ministru care era un uh, pescar amator înfocat, a făcut toate aceste modificări, să vedem dacă, vă închipuiți-vă dacă ar fi rămas în continuare în post, ce s-ar fi întâmplat. Da, într-adevăr, e bine să controlăm, dar să fim atenți, trebuie să ținem cont, trebuie să acordăm acestui fenomen considerația justă. Trebuie să vedem că foarte probabil uh, până când, uh, până când va expira FEAMP, lăsând la o parte câteva modernizări, fondurile au servit doar pentru a pregăti ieșirea. Fondurile nu servesc pescuitului de mici dimensiuni. Eu înainte aveam uh, o mică barcă, o barcă sportivă, în 20 de ani nimeni nu m-a controlat. În momentul în care am înregistrat aceasta pentru pescuit profesionist, dintr-o dată m-am confruntat cu tot tipul de controle, cu toate că practicam același tip de pescuit, nu s-a schimbat nimic. Să vedem Așadar, să presupunem că comisia ar ține cont de spusele mele având în vedere în plus că am uh, prezentat uh, aceste lucruri în uh, toate organismele, în toate forurile posibile, însă nimeni nu ne ascultă, doar ce suntem pescari am, care practicăm un pescuit de mici dimensiuni. Este evident că dacă în cele din urmă se realizează o serie de campanii de măsuri, se evaluează stocurile haileudice, se ajunge întotdeauna uh, că uh, stocurile sunt decimate, însă lipsește uh, mortalitatea, rata mortalității prin pescuit, care nu se ia în considerare. Pare că se, pescuiesc, că se pescuiește mult prea mult și că pescarii profesioniști sunt cei vinovați. Să presupunem așadar că ar exista un regulament menit să reglementeze și uh, pescuitul recreativ și să presupunem că și pentru ei ar exista aceleași sancțiuni, atunci mi se pare hilar când văd că un pescar uh, profesionist care, pentru un delic grav, de exemplu, a prins un ton roșu, nu poate accesa fondurile, în timp ce pentru uh, pescarul recreativ există doar o sancțiune administrativă de 180 de euro. Închipuiți-vă atunci uh, cât de mult îi, uh, cât de, cât de grav este afectat uh, pescarul care practică pescuit artezanal. Să vedem ce a funcționat în FEAMP și ce ar trebui să fie modificat. În primul rând, există mult prea multe instituții implicate în gestionarea acestui fond. Prin urmare, delegarea puterilor organisme, către organisme um, regionale organisme așadar la nivel local, uh, da, a dat roade, având în vedere că pescarul este mai apropiat de instituții. Dar apoi există o parte referitoare la centrele de plăți care are un caracter excesiv. Prin urmare, Comisia, statul sau regiunile în anumite state, așadar instituțiile implicate, sunt prea puține. De asemenea, În ceea ce privește activitățile delegate și multe din măsurile care au fost delegate organismelor uh, la nivel regional sunt importante. De exemplu, grupurile de acțiune la, nivel, uh, la nivelul coastei. Acest lucru ar fi imposibil de gestionat la nivelul uh, central. E nevoie așadar ca administrațiile regionale să joace un rol mai important în gestionarea fondurilor. În ceea ce privește articolele, atât 26 cât și 27, 1198 din 2006, această decizie de a reprezenta acești pescari nu este o decizie acceptabilă în Italia, deoarece uh, micul pescar nu există. Există cooperative, care poate să reunească chiar 400 de persoane, 200 de embarcațiuni. Putem să spunem așadar că și noul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea de a reprezenta grupuri de pescari, nu un pescar individual, care nici măcar la nivel fiscal în Italia nu există. În plus, 37, alineatul M, ar fi putut să fie o bună ocazie însă un, să fie un instrument util, însă Italia a decis să aplice planuri locale de gestiune. Prin urmare, acest articol a fost aliniat la prevederile regulamentului 1967-2006 care e un pic prea exagerat, care îi cere pescarului să realizeze un plan de gestiune conform modelului prezentat în acest regulament 1967-2006. Mai există apoi alte articole care vizează interesul uh, colectiv. După părerea noastră, acestea sunt cele orientate înspre viitor și ar trebui să motiveze Comisia să acționeze referitor la aceste subiecte. În ceea ce privește uh, dezvoltarea durabilă ale zonelor de pescuit, uh, Aici am putut constata un interes semnificativ din partea administrațiilor locale, însă prea puțin interes din partea celor care lucrează efectiv în acest, în acest uh, sector. Ar trebui implicați pescarii așadar mai mult. În ceea ce privește FAMP, uh, am spus cam aproape tot ce aveam de spus, uh, am să închei așadar în curând. Ar trebui așadar să analizăm să redeschidem discuția referitor la posibilitatea de a înainta o cerere de finanțare de către un pescar profesionist care a comis un delict. Trebuie să rediscutăm ce anume înseamnă un delict grav. Poate că în Italia un delict grav nu ar fi un delict, ceea ce în Italia e un delict grav nu ar putea să fie un delict, nu ar fi un delict grav în altă țară. Ar trebui să punem uh, accentul pe turismul orientat pe pescuit acest uh, s-a bucurat de o bună primire din partea pescarilor, în în acele regiuni uh, care sunt o destinație turistică. După cum vă spuneam, uh, ni se pare că suma de 50.000 de euro ca și sumă maximă de asistență, de asistență financiară echivalentă a 50% din bugetul prevăzut de către acest plan de diversificare uh, nu e suficient. În ceea ce privește diversificarea socioeconomică, planurile sunt destul de limitate, se limitează la uh, câteva măsuri. În ceea ce privește planul de uh, gestiune și zonele maritime protejate, în regiunea Campania a reieșit că e foarte greu să punem în aplicare aceste măsuri, aproape imposibil. În campanie a trebuit să întrerupem acest proiect uh, atunci când grupul de pescari care avea drepturi uh, uh, particulare a introdus niște mecanisme de tip ton roșu. La ora actuală, aceste proiecte sunt gestionate de o singură persoană în Italia. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Simioli. Văd că sunteți uh, însoțit de asemenea de un pescar uh, la scară mică care a dat dovadă de multă răbdare în cadrul acestei discuții referitoare la FEAM. Următorul vorbitor este, îmi cer scuze, poate, îmi cer scuze pentru pronunțare, Vavirșniec Vavirșniac, um, șeful consultant al uh, Asociației Pescarilor din Polonia referitor la reforma PCP. Szanowni Państwo, panie... Mulțumesc, doamnelor și domnilor, domnule președinte, mă numesc Vârjivne Vrâniac, sunt profesor la Universitatea Tehnică din Pomerania de Vest și voi prezenta poziția pescarilor privind uh, pescuitul în Marea Baltică. Aș vrea să mulțumesc în numele propriu și în numele pescarilor pentru posibilitatea de a prezenta această poziție. Obiectivul a fost să avem o poziție comună privind uh, gestionarea durabilă a pescuitului în Marea Baltică, mai ales în partea de sud, um, deci pe țărmul Poloniei. Pescarii din Polonia își doresc o gestiune durabilă a mărilor noastre, mai ales a mării Baltice, unde cred că există probleme. Asociația Pescarilor Polonezi a semnat codul pescuitului durabil. Pescuit durabil nu poate să se facă decât dacă există o gestionare durabilă a zonelor de pescuit, mai ales din partea celor care locuiesc aproape de coastă și sunt implicați în uh, acest sector. Pescarii polonezi sunt uh, foarte implicați în uh, gestionarea chipzuită a acestei resurse și sunt de acord cu propunerea de a adopta Uh, acest document al Parlamentului European și uh, Consiliului privind uh, modificarea regulamentului Consiliului 1098 pe 2007 care stabilește planuri pe termen lung privind producția de cod în Marea Baltică. Trebuie să se adapteze, trebuie să existe niște soluții flexibile în primul rând. De asemenea, sunt de acord cu o gestionare a heringului de toamnă, care se înmulțește aproape de coasta Poloniei. E foarte important să protejăm acest pește în perioada de reproducere, în apropierea de reproducere. Același lucru și pentru somon și pentru puieții de somon. Pescuitul ar trebui să fie limitat și restricționat. Un pescuit excedentar uh, sărăcește resursele din toate speciile. Marea Baltică e o mare de dimensiuni mici și e mult prea mică pentru un astfel de tip de pescuit uh, masiv. Uh, Credem că ar trebui să existe la um, Herring și la Prot uh, limitări clare și să nu uităm că un pescuit intensiv făcut de nave mari, uh, așa numitele uh, vase care pescuiesc pește pentru nutreți, pentru a hrăni alți pești, duc la uh, pierderi foarte mari. Capturile, de asemenea, accesorii ar trebui să fie totuși debarcate pentru a le folosi într-un fel sau altul. De asemenea, jurnalul de bord ar trebui să existe o formă de autocontrol gestionată de statele membre din păcate, vorbitorul citește cam rapid, mult prea rapid textul. Vă rugăm să încetiniți puțin, să citiți mai rar. Un pescuit durabil și o gestionare durabilă se bazează pe protecția mamiferelor marine și a păsărilor marine. E important să asigurăm uh, un număr uh, durabil și important de astfel de mamifere și păsări marime, marine. Trebuie evitate dezechilibrele în această privință. De exemplu, avem cormorani în Marea Baltică, o pasăre care ar trebui să fie tratată în mod uh, comprehensiv, de asemenea și pescărușul gri, o pasăre care ar trebui uh, tratată, deoarece de multe ori reprezintă o amenințare la adresa pescuitului. În ceea ce privește echipamentele de pescuit, uh, suntem pentru menținerea actualelor echipamente. De asemenea, ne dorim din nou să se facă pescuit cu traule traulere, deoarece putem uh, proteja peștii care sunt la adâncime mare. De asemenea, echipamentele de pescuit ar trebui să poată proteja peștii de uh, prădătorii uh, marini. Avem nevoie de un pescuit durabil pentru ca resursele de pește să se renoiască și să se mențină în Marea Baltică. Deci e nevoie de o utilizare durabilă. În același timp, pescarii polonezi ar trebui să fie tratați pe picior de egalitate cu alți pescari din Uniunea Europeană. Vedem însă că există inspecții foarte intensive la adresa pescuitul, pescuit, uh, pescarilor din Polonia. În timp ce autoritățile poloneze nu pot inspecta nave care uh, sunt sub un alt pavilion. În ceea ce privește Fondul European pentru Pescuit, aș vrea să mă refer la punctul 93, pagina 27 din propunerea de regulament, unde e vorba de plăți în avans care reprezintă 4% pentru o implementare mai rapidă a programelor. Acest nivel de 4% e prea scăzut, deci dacă plățile în avans nu reprezintă decât 4% din suma totală, atunci nu putem implementa programele mai rapid. Și cred că am putea lucra mult mai bine cu un nivel de 50% la plățile în avans. Acum, articolul 49 pagina 59. Trebuie să definim mai clar întreprinderile mari. Ce înțelegem prin asta, deoarece clasificarea e foarte importantă deoarece anumite companii sau organizații ar putea să nu mai primească sprijinul adecvat. De asemenea, de mai multe ori, Uniunea Europeană a spus că pescarii ar trebui să-și vândă peștele direct la consumatori. În schimb, în nou regulament, la articolul 41.4, deci acolo se spune că nu sunt acoperite locațiile unde este vândut peștele. Deci cum atunci să vinzi direct peștele pe care l-ai pescuit? Pescarul tipic uh, uh, prinde el peștele, iar soția lui îl vinde pe uscat. Deci cam asta se întâmplă. Însă așa ceva e greu de realizat dacă nu putem organiza uh, uh, instalații, hale de vânzare. De asemenea, în ceea ce privește înființarea unor uh, noi uh, locuri de descărcare. Se spune că acestea nu ar trebui să fie, să fie finanțate de la fond. De multe ori pescarii pot folosi deja facilitățile existente, în porturile existente și dacă poți construi astfel de noi facilități pentru a te apropia de consumator, mai bine. Articolul 61. Maximizarea contribuției pescuitului și aquaculturii la dezvoltarea durabilă a zonelor de coastă și de interior. Am citit mult despre pescuitul în zonele costiere. Da, în fondul european se vorbește despre asta, însă de mult mai multe ori se vorbește despre uh, posibilitatea de a sprijini activitățile de formare și de pregătire a pescarilor. Prin asta însă se reduce cumva contribuția lor la dezvoltarea zonei respective. De asemenea, nu se prevede finanțare pentru modernizarea și actualizarea vaselor actuale. Premisa fiind că dacă se modernizează flota, va crește efortul de pescuit, ceea ce nu e neapărat de avărat adevărat. Pescarii eh, oricum au o marjă de profitabilitate foarte redusă și cu cât ar avea o flotă mai modernă, mai bună, cu atât ar putea lucra în mod mai modern și ar putea ocroti mai bine mediul înconjurător. Tot asta le-ar eh, crește și siguranța la locul de muncă și dacă o astfel de finanțare nu este disponibilă, cum putem pescui în altfel, într-un fel care să uh, respecte modul, uh, mediul înconjurător. Astfel de modernizare nu ar duce la creșterea efortului de pescuit, ci ar uh, spori gradul de siguranță la locul de muncă, în primul rând. Deci nu trebuie să se facă aici deci ar trebui aici să se facă distinția între capacitatea de pescuit și efortul de pescuit. În ceea ce privește capturile accesorii, se pare că pescarii ar trebui, li se cere pescarilor să poată evalua capturile accesorii într-un mod mult mai clar. Când ne uităm la acvacultură și la metodele aplicate în Marea Baltică, ne dăm seama că Acvacultura se practică în mod extensiv. Ar trebui să protejăm uh, zonele de reproducere, ar trebui să eliberăm uh, puiet în mare, ar trebui să ducem la să facem toate eforturile pentru reînnoirea stocurilor. Acvacultura, în schimb, poate duce la eutrofizarea mărilor. Metodele folosite în acvacultură, mai ales în, în Marea Baltică, ar trebui să fie implementate cu mare atenție. Universitatea noastră de la Strecin are un program de pregătire a pescarilor în acest domeniu. Pescarii sunt persoane care locuiesc în apropierea naturii și care au un contact cu natura zi de zi. Uh, Pescarii au influențat uh, ecosistemele mărilor și uh, e în interesul lor ca marea să fie în stare bună. Da, pescarii influențează marea, dar fac parte și din ecosistem la rândul lor și de asemenea ar trebui să fie și ei protejați în acest sistem. De aia au nevoie de sprijin. Și de aia ar trebui să privim lucrurile din perspectiva statelor membre și din cea comunitară. Sa 4 din program conține prevederi uh, benefice pentru pescari, însă în noul FEAMP nu apar foarte multe astfel de soluții. În ceea ce privește activitățile deja implementate în programul actual, acestea ne-au permis să protejăm uh, foarte multe locuri de muncă, deci nu ne-am dorit ca prin noul fond aceste locuri de muncă să se piardă. Vă mulțumesc. Acum urmează domnul Marcus Nige, consultant senior la Pew Environment uh, Group's European Marine Program, deci programul european marin la Pew Environment Group. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European. Aș dori să vă mulțumesc pentru această posibilitate de a lua cuvântul în fața dumneavoastră și aș vrea să vă explic de ce noi, în calitate de ONG, suntem interesați de acest subiect și voi încerca să prezint câteva uh, sinergii care au existat în trecut. Voi încerca de asemenea să exprim câteva îngrijorări și să fac câteva recomandări care, după părerea mea, ar permite o îmbunătățire a propunerii Comisiei. Aș vrea să precizez că aceste cifre pe care le voi utiliza vin din partea uh, datelor statistice din Uniunea Europeană și de aceea noi, în calitate de consumatori, am vrea să avem cea mai bună politică de pescuit care să ne permită să uh, protejăm consumatorii. Îmi pare rău să vă contrazic, însă uh, e adevărat că supracapacitatea, pescu- de, capacității, supracapacitatea de pescuit a reprezentat întotdeauna o mare problemă și continuă să fie în continuare o mare problemă. Apoi, de asemenea, se spune de asemenea că uh, sectorul a fost supus unei presiuni prea mari care a depășit de asemenea de două, trei ori Um, pragul acela de durabilitate necesar uh, în cadrul flotelor și acest lucru se poate vedea prin uh, rata mortalității anumitor stocuri de pește. În 2002, spre exemplu, comunitatea internațională în Johannesburg a, abordat acest subiect și a, a uh, prevăzut două posibilități pentru a modifica această tendință și organizațiile împreună cu reprezentanții guvernelor au, și-au dorit să negocieze aceste prevederi, pentru că se știa foarte clar că acest lucru pune probleme și acest lucru a fost evocat și în cadrul FAO și în cadrul OCDE-ului, deci vedeți că nu e un subiect nou, ci un subiect uh, destul de bine cunoscut și recunoscut la nivel internațional. Eu aș pleca de la un anumit un anumită, un anumită idee, observație. Trebuie să vedem care, este, care sunt uh, posibilitățile noastre și modalitățile noastre de investire a banilor, a fondurilor. E vorba de un miliard de euro pe an pentru fondul european de pescuit. Uh, și se cere statelor membre să întărească controalele și uh, să întărească capacitățile de colectare a datelor. După cum știți, directiva referitoare la acest punct a intrat în vigoare și două treimi din capacitățile de pescuit nu sunt în mod corect, în mod uh, adecvat evaluate. Iar în ceea ce privește întărirea controalelor, din nou acest lucru ar putea să fie un beneficiu, un avantaj pentru întregul sector. Însă în momentul de față acest lucru încă nu se face. Acum, în ceea ce privește acest uh, grafic, uh, dacă vă uitați chiar la sfârșit, noi am încercat să vedem care sunt cheltuielile și cum, uh, cum au fost investiți banii în gestionarea fondurilor și puteți vedea care sunt organizațiile care au, rosu, care au primit fonduri substanțiale pentru modernizare, pentru construi, construirea anumitor facilități și așa mai departe. Și un membru al comisiei dumneavoastră a cerut comisiei care este situația cu uh, uh, fondurile alocate pentru uh, ton. Avem informațiile pentru 2000, perioada 2000-2008 și e vorba de o sumă de aproape 5 milioane de euro pentru modernizare și pentru construirea unor noi facilități din partea fondurilor europene și știm de altfel foarte bine că tonul acesta, situația lui nu este prea, prea roză. Și asta vă arăt aceste imagini pentru a vă demonstra că anumite fonduri, anumite alocări de fonduri sunt poate nu tocmai utile. Apoi, un alt aspect care a fost evocat de mai multe ori și anume faptul că fondurile alocate ar trebui să ajute întreprinderile mici și mijlocii. Vreau să vă demonstrez, de fapt, că mare parte din fonduri, uh, aici e vorba doar de fondurile care țintesc flotele, nu ajung neapărat în uh, buzunarele celor care uh, practică un pescuit la scară mică, ci mai degrabă în buzunarele celor care practică un pescuit la scară mare, la acele nave care depășesc 24 de metri, și uh, navele care se situează între 12 și 24 de metri primesc sume foarte mici. Uh, în acest caz puteți vedea că a existat o restructurare a întregii flote pe spuza banilor contribuabililor. Și aici e vorba și de construirea unor nave noi, dar și de modernizarea unor nave și ne putem referi la navele cele mai mari. Și uh, uh, sprijinul care a fost acordat uh, celor care aveau nave de dimensiuni mai reduse nu a fost uh, uh, suficient. Apoi, ne uităm acum la fondurile care au fost alocate pentru a combate pescuitul nedeclarat și ilegal. Aș fi vrut de asemenea să mă refer și la faptul că numărul de operatori care au fost uh, uh, prinși în astfel de proceduri de combatere a pescuitului nedeclarat și ilegal uh, Uh, este redus. E foarte greu, mai ales pentru acești pescari, să accepte acest regulament. Ei nu înțeleg de ce. De ce sunt așa de dezavantajați comparativ cu cei care au flote mai mari? De ce nu reușesc să primească alocări și fonduri pentru activitatea lor? Acum, iată că ajung la propunerea în sine, ceea ce vrește gestionarea uh, în comun. Știm că au existat uh, alocări sporite pentru acest lucru. Vedem că aici e vorba de măsuri structurale, colectarea datelor, controle și întărirea controlelor și trebuie să vedem că Aici există o modificare majoră care provine din măsurile structurale, din data colectarea datelor din control uh, și întărirea controlului. Și cred că colectarea datelor este un element important pentru că este în sprijinul întregului sector. Și nu trebuie să opunem această rubrică din buget cu celelalte uh, rubrici. Știm foarte bine că acest lucru contribuie în mod clar la o mai bună gestionare a activității de pescuit. Apoi, cred că ar fi bine să introducem aceste concepte minime și maxime, uh, sume, misime, um, sume minime și sume maxime, care să permită statelor membre să uh, beneficieze de flexibilitatea necesară pentru a avea un spațiu de manevră, o marjă de manevră în cadrul acestor praguri fixate. Una din marile îngrijorări a reprezentat-o um, uh, lipsa de coerență între fondurile alocate și capacitate. Și ideea este că uh, una din posibilități ar putea fi modernizarea vaselor din motive de siguranță, de securitate, criterii de securitate, dar asta nu înseamnă înlocuirea motoarelor. Ceea ce noi vrem este ca orice fonduri alocate pentru nave să fie alocate, dar cu anumite condiții în ceea ce privește valoarea capacității respective de pescuit a navei respective. Dacă nu analizăm capacitatea și dacă banii contribuabililor europeni în continuare continuă să, să, să sprijine a, uh, a, uh, modernizarea unor astfel de vase care au supra, supracapacitate, nu cred că mergem în direcția cea mai bună. Uh, evident că acum uh, mai există și altă posibilitate, e vorba de măsuri destul de controversate. S-a spus că, într-adevăr, acest lucru ar putea reprezenta o adevărată povară pentru administrație, însă eu v-aș răspunde că dacă eliminăm acele măsuri mai riscante care există în momentul de față, am putea să reducem în consecință și nevoia de control. Dacă sprijinim colectarea datelor, dacă sprijinim controlul și întărirea acestora, controlelor, atunci am minimizat riscul. Deci, am putea să avem uh, sume care să fie cât mai bine investite în modernizarea vaselor și așa mai departe. Evident, eforturile de control și modul în care banii aceștia sunt cheltuiți, evident, această monitorizare trebuie să fie sporită. Acum, în ceea ce privește respectarea regulilor și aplicarea, în ceea ce privește regulamentul de bază, uh, E vorba de regulamentul de bază. Aici există anumite condiționalități pentru finanțare. Și evident, statele membre sunt conștiente că dacă vor să primească finanțarea, atunci trebuie să sprijine obiectivele fixate în cadrul politicii comune de pescuit și ar trebui să implementeze tocmai prevederile legate de colectarea datelor, de întărirea controalelor și așa mai departe, fără de care e destul de greu să, înțelegi, să înțelegem că nu se obțin succese uh, în, acest, uh, în aceste domenii și în continuare se solicită totuși fonduri pentru ca flotele să poată opera. Regulamentul de bază propune să existe cel puțin un an, un termen de un an pentru verificarea îndeplinirii condițiilor înainte de a obține finanțare. Uh, însă acestea sunt doar condiții de bază, și anume colectarea datelor, controlul și întărirea controlelor, eliminarea supracapacității ar trebui să fie o precondiție de bază pentru obținerea fondurilor. Și, în al doilea rând, uh, în această perioadă de verificare a modului în care se respectă uh, Uh, regulile stabilite, poate că acea, ar fi bine ca această perioadă să fie sporită, în așa fel încât să uh, navele respective să fie eligibile pentru acordare de fonduri. Bun. Acum, dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la transparență și la confidențialitate, pentru că este absolut evident că informația, trebuie să știm exact cine anume este beneficiarul, uh, Uh, cine este cel care primește informațiile referitoare la nave. Este crucial să știm acest lucru, pentru că altfel e, e imposibil să evaluezi modul în care se organizează alocările de fonduri, iar societatea civilă a făcut eforturi uh, mari pentru a obține informații despre modul în care sunt cheltuite sumele. Și uh, propunerea comisiei uh, nu prevede neapărat o îmbunătățire a acestui aspect. Poate că Parlamentul European este cel care ar putea să obțină mai multă transparență în acest sens, ar putea să obțină o întărire a prevederilor în acest sens. Pentru că e nevoie de o bună evaluare a modului în care sunt cheltuite aceste sume. Uh, poate că am putea să cooptăm și cu comunitatea științifică, în așa fel încât să avem o bază cât mai bună pentru a putea determina care sunt problemele în sistem. Este absolut crucial ca informația să fie transparentă, să știm exact câți bani și cum sunt ei cheltuiți. Iar în final aș dori să fac un rezumat a propunerilor noastre uh, către Parlamentul European în așa fel încât să modificăm ajutorul acordat dinspre control și înspre întărirea uh, controlelor și către colectarea datelor. Vrem să încurajăm respectarea regulilor, vrem să încurajăm corecta aplicare a acestora. Și există foarte multe alte organizații asemănătoare cu a noastră care susțin acest lucru și cred că putem avea câteva documente de poziție mai detaliate din partea acestor organizații care se află la intrarea în sală și care cu siguranță vă vor furniza suficiente elemente, elemente interesante. Mulțumesc foarte mult! pentru această prezentare. Și acum deschidem uh, posibilitatea pentru a intervenție din partea membrilor. Mai întâi, doamna Rodus. Ja, vielen Dank. Ich Vă mulțumesc. Aș dori să mă adresez tuturor vorbitorilor și să le mulțumesc. E întotdeauna bine atunci când putem asculta experții care pun în aplicare la fața locului politica noastră. Aș dori să mă adresez unui singur vorbitor, deoarece acesta m-a abordat direct, și anume eh, al domnului Pichon. Dacă aș avea un angajat eh, excelent, m-aș duce la el și l-aș întreba dacă nu am putea coopera mai de aproape. Chiar dacă acesta ar avea o părere critică față de mine, aș porni de la premiza că dacă analizăm mai de aproape lucrurile, părerile noastre nu sunt chiar atât de divergente. Am înțeles că dumneavoastră sunteți de părere că uh, pedepse, sancțiuni și regulile ar trebui să fie valabile pentru toată lumea. Sunt de acord cu dumneavoastră și cred că una din marile greșeli ale PCP este că legislația se aplică diversificat. Cred că pedepsele în Germania sunt altele decât în Italia. De asemenea, sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneați uh, lucru care mie personal mi-a reșit foarte clar în discursul dumneavoastră că cei pescari care respectă regulile ar trebui să fie cei care să fie cei mai interesați uh, ca noi să demarăm un proiect rațional de lege și că e în interesul lor și că aceștia sunt cei care pierd dacă alții încalcă legea. Iată de ce cred că ar trebui să încercăm împreună să găsim soluții. În propunerea mea pentru regulamentul de bază nu am mai vorbit de TAC, de captură totală admisibilă, ci um, propun capturi totale fezabile, Dumneavoastră spuneți că ar trebui să includem uh, organizațiile de producători. Eu uh, sunt de altă părere. Cred că ar trebui să consolidăm aceste organizații nu am nimic împotrivă dacă pescarii se grupează și gestionează în comun cotele. După cum vă spuneam, eu personal uh, aș sprijini această inițiativă. Este o politică europeană în fond și la urmă urmei și nu e frecvent peste tot în uh, Europa există domenii unde pescarii încă nu s-au organizat sau nu doresc să se organizeze. Iată de ce cred că nu există nimic în contradictoriu dacă dumneavoastră spuneți că îmi gestionez cotele cum vreau, doar dacă piața îmi oferă un preț uh, justificat pentru produsele mele sau uh, renunț dacă știu că prind doar pești tineri sau dacă știu că nu am o captură suficientă. Cu alte cuvinte, pescarul respectiv poate să își transfere cotele în anul următor. După cum vă spuneam, cred că avem păreri destul de similare. Am discutat cu organizații de producători și am putut constata că își fac treaba cu succes. E foarte important ca pescarii să decidă cum și ce fac cu cotele lor și nu mi se pare inteligent ca acest lucru să fie organizat la nivel național. Sunt uh, extrem de recunoscătoare și acum privesc în uh, direcția colegului meu, Cadec, pentru ultimul său diapozitiv. Cred că nu putem arăta mai explicit de atât dumneavoastră, ca și organizația de producători, ați constatat că aveți prea multe nave ați uh, analizat ce nave ați putea dezafecta și um, ați constatat că puteți face mai bine acest lucru. Acum nu înțeleg de ce domnul Cadec nu vrea să creadă că astfel putem organiza și remedia problema supracapacității. Având în vedere că domnul vine din Franța, aș propune ca dumneavoastră să discutați și poate domnul Cadec vă poate explica mai clar abordarea dumnealui. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Rodăsc. Acum, domnul Grăbacek. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, aș dori să le mulțumesc și eu aspeților noștri. Prezentările au fost foarte interesante toate prezentările au analizat uh, problemele incluse în raportul referitor la PCP. deosebi regulamente comune care ar trebui să vizeze atât uh, alocarea cotelor cât uh, și raportarea. Trebuie să avem o bază de încredere și metode de încredere pentru evaluarea stocurilor. Am constatat însă că există erori semnificative în datele asupra cărora ne bazăm politica. Aceste erori ar trebui eliminate cât se poate de repede. Acestea vizează de asemenea și protejarea pescuitului artizanal și de mici dimensiuni. Aș dori să abordez aici problema pescuitului recreativ, lucru foarte important atunci când analizăm impactul asupra mediului ecologic și asupra stocurilor de pește. Trebuie să privim de aproape acest aspect și să analizăm situația. Știm că nici Comisia Europeană și nici multe din statele membre nu dețin astfel de date. Există în anumite situații date statistice care sunt colectate, însă acestea nu sunt trimise Comisiei Europene. Aș dori să-l întreb pe profesorul Varginiac următoarea întrebare. Vorbeați de acvacultură și știm cu toții că în anumite ape nu e posibil sau e foarte greu să se realizeze acvacultură. Aș dori să aud mai multe despre acvacultură extensivă spre deosebire de cea intensivă. Vă mulțumesc! Sic, señora García Hierro. Vă mulțumesc, domnule Rovacic, domnul García Hierro. Gracias, señor presidente. En primer lugar... Doamna García Hierro, mulțumesc. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Cadec, deoarece, în general, raportul pe care l-a redactat um, e foarte interesant și eu pot fi de acord cu ce se spune în el. Acestea fiind spus, am totuși niște observații pe care le voi trimite în scris. Îmi cer scuze, n-am reținut uh, numele ultimului vorbitor, domnul Marcus Nige. Dumnealui uh, a pus următoarea întrebare. În ce măsură subvențiile duc la pescuitul excedentar? Eu nu sunt de acord cu așa ceva. În orice caz, Întrebarea se referă la alocarea bugetară din fond pentru culegerea de date, inspecții și control. E o linie bugetară insuficientă. Eu vreau să știu dacă știți că există 1,4 miliarde de euro pentru așa ceva. Deci poate că ar trebui să ne gândim să contemplăm aceste măsuri în uh, această parte a bugetului. Deci să vedem acolo dacă sunt atinse capacitățile maxime de exploatare. De-a lungul acestui parcurs îndelungat trebuie sprijinit sectorul, trebuie sprijinite uh, regiunile. Și acestea sunt niște măsuri uh, nesemnificative unor când ne gândim la implicațiile sociale, de mediu sau economice. E un sector cu mult mai important decât ne dăm noi seama. Și uneori cred că exagerăm cu criticile la adresa acestui uh, fond. Deci la alte fonduri uh, nu prea suntem atât de atenți ce facem cu banii uh, și când vedem că economia ajunge la catastrofă. Deci dumneavoastră credeți că Credeți că uh, prin acești 1,4 uh, miliarde de euro am putea uh, face toate eforturile pentru a avea niște garanții în ceea ce privește controlele efectuate? Dacă e cazul, v-aș mulțumi pentru orice lămurire. În propunere nu se vorbește concret despre măsuri, se vorbește doar despre cifra alocată. Eu cred că, dat fiindcă dumneavoastră reprezentați foarte multe organizații ecologiste cu care discut și eu și cu care sunt de acord în multe privințe, deci aș vrea să știu ce, ce credeți. Vă mulțumim, doamnă Garcia Iero, doamna Fraga are cuvântul. Eu cred că una din principalele modificări față de fondul european de pescuit, deci față de fostul fond, uh, și noul uh, regulament propus de comisie ține de eliminarea axei 1 și anume ajutorarea flotei. Și asta are de a face cu propunerea inițială făcută de Comisie pentru regulamentul de bază. Sunt luate deci ajutoare de la flotă și, în schimb, în regulamentul de bază, este propus un model diferit de gestiune, diferit față de cel actual, e un model de gestiune care are ca scop reducerea capacității. Asta era abordarea uh, inițială. Acum vedem că modelul de concesiuni transferabile de pescuit, pe care eu l-am sprijinit de fiecare dată, e pus la îndoială și de state membre și de organizații. Însă aici există o legătură strictă cu ceea ce este în regulamentul de bază și cu ceea ce vom avea pe viitor, și anume ajutoare pentru flotă. Dacă nu se schimbă modelul, nu se schimbă orientarea, atunci nu se schimbă nici modelul de ajutorare a flotei. Deci nu putem elimina o parte sau cealaltă uh, fără să modificăm restul. Și aici apare o problemă esențială. De la bun început eu am spus că eram uh, um, gata să eliminăm axa 1, adică subvențiile, cu condiția ca modelul de gestiune să fie un uh, model care să înlesnească capacitatea, deoarece atunci nu mai avem cum să menținem flota și comisia știe asta mai bine decât eu. Deci asta sunt niște decizii de mare anvergură. Eu aș fi gata să urmez orientarea comisiei, însă va trebui să modificăm și această axă numărul 1. Sunt de acord cu ce a spus reprezentantul Pew eu nu sunt cu domnul Cadec, îmi pare rău, e și de la PP, însă nu sunt de acord cu el. Problema fundamentală e supracapacitatea și supracapacitatea ne-a dus la uh, exploatare exagerată și pescuită excedentară. Da, știu că Franța e un caz special la nivel internațional, însă așa stau lucrurile, altfel n-am mai fi discutat despre toate acestea știu care e rezultatul final al acestei analize. Deci dacă nu se schimbă modelul de gestiune, eu voi cere să se mențină ajutoarele de la AXA 1. Și auzind ce a spus organizația Pew, eu înțeleg că există ajutoare pentru uh, dezafectare, ajutoare, de exemplu, în caz de, de condiții meteorologice extreme. Însă eu aș vrea ca, în primul rând, administrațiile, doar ce am văzut că sectorul n-a prea vorbit despre asta, deci ar vrea să știu ce crede administrația în legătură cu această chestiune esențială. Și mai e și o temă pe care nimeni n-a dezbătut-o astăzi sau pus-o, nimeni n-a pus-o în discuție. Uh, însă după mine e foarte importantă și e vorba de eliminarea ajutoarelor de la AXA 1, deci ajutoarele pentru flotă, mai ales pentru dezafectare, și e vorba de ajutoarele sociale care existau înainte și care erau uh, condiționate de încetarea activității. Deci e o temă foarte gravă. Era ceva ce exista și era conectat înainte, deci, de încetarea activității, ajutorul social. Însă, în acest regulament nu se abordează deloc acest lucru și iată că toate aceste chestiuni sociale nici măcar nu sunt aduse în discuție de nimeni. Fraga, para finalizar el turno. Mulțumim, doamnă Fraga. Domnul Kun, pentru a încheia intervențiile deputați. Da, nu... Ar, am să fiu uh, succint și am să abordez relația pe care a prezentat-o expertul francez. E vorba de o situație actuală când vine vorba de stocurile de cod și acest lucru ne îngrijorează. E vorba de unul din cei mai importanți pești de consum capturați în Atlantic și e vorba de cum putem reface stocurile prin niște planuri de gestiune raționale mai ales având în vedere că nu ne bucurăm de un sprijin considerabil din partea Comisiei. Am observat acest lucru deoarece ne-am confruntat într-o, cu o situație similară atunci când în Marea Baltică stocurile de hering au fost amenințate și biomasa era extrem de redusă. O treime din cele 20.000 de tone care erau pescuite până atunci nu mai puteau fi pescuite atunci, pescarii noștri cu asociația lor s-au adresat comisarului și au spus că dorim timp de 2 ani să punem în aplicare un plan de gestiune regional. Și în acest scop am achiziționat uh, echipamente care trebuiau uh, întrerupte, nu mai puteam să le folosim. Totul a fost însă acceptabil deoarece uh, prin intermediul acestui plan de gestiune am reușit să ieșim din acest uh, hău al uh, problemei stocurilor de hering, același hău cu care se confruntă acum stocul de cod. Am reușit să reducem uh, stocul, să ne-a confruntat cu o problemă, deoarece fără dezafectare ni s-a spus că nu vom primi niciun ban. Și acest lucru a blocat activitatea pescarilor. Ni s-a spus că dacă ar fi să luăm o inițiativă, am, ajun- am ajunge într-o situație în care doar dezafectarea ar fi principal proble- principala problemă. Iar acum, an, în acest an, stoca de, stocul, uh, cota de hering a fost crescută iarăși uh, cu 30%, dar anumite exploatații au trebuit să iasă din activitate. Trebuie să ne gândim cât de mare este capacitatea noastră uh, de pescuit în Europa, în fiecare stat membru și atunci vom putea discuta concret ceea ce la ora actuală se discută ca o mare nebuloasă. Mulțumesc foarte mult, domnule Kuhn. Și acum, din partea Comisiei, uh, reprezentantul Comisiei dorește să mai intervină? Thank you very much. Um, I think we will not go... Da, vă mulțumesc foarte mult. Cred că uh, nu am să revin. Comisia a, a înaintat această propunere, o cunoașteți cu toții. Aș dori să fac doar câteva remarci referitoare la supracapacitate. Într-adevăr, recunoaștem că supracapacitate și subvențiile directe au fost identificate în Carta Verde ca principale probleme ale sectorului care au împiedicat dezvoltarea unui sector viabil și noi dorim tocmai un sector viabil care poate în același timp să fie competitiv uh, fără subvenții directe. Iată de ce am uh, mutat uh, subvențiile de la axa 1 la ceea ce considerăm mai important, de exemplu, dezvoltarea durabilă din zonele costiere și de pescuit, care au fost uh, amplificate și al căror domeniu de aplicare a fost extins. Sperăm că pescarii din acele zone să poată să continue să pescuiască sau să continue să trăiască în aceste zone și să desfășoare activități uh, economice dar acesta este doar una din uh, părțile propunerii. Propunerea e mult mai amplă. Am uh, crescut de asemenea finanțarea pentru control și în partea pentru colectarea datelor. Am încercat să introducem condiționalitățile. Uh, condiționalitățile reprezintă un element esențial pentru a crea de asemenea un stimulant pentru operatori și pentru statele membre. Dar, după cum vă spuneam, Propunerea Comisiei e cunoscută, e publică și acum uh, le revine Parlamentului și Consiliului să elaboreze o propunere. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum vom oferi posibilitatea invitaților noștri să răspundă la întrebări. Well, to respond to everyone? Cinq minutes, damos al señor Cadec. Însă mai întâi de toate o să ia cuvântul domnul Cadec. Îmi cer scuze foarte pe scurt, foarte rapid, pentru a răspunde doamnei Rodust și pentru a răspunde doamnei Fraga Esteves, care tocmai pleacă din sală. Doar pentru a spune, a le spune că Uh, pentru a vă asigura, Urliche, în mod clar ne întâlnim în mod repetat cu organizațiile și împărtășim, după cum ați constatat, ideea că punerea în, aplic uh, în aplicare a unor concesii uh, de pescuit individuale nu o să aibă niciun efect. De ce? Amintesc pentru că acest lucru pentru că vom ajunge la o concentrare a eforturilor, ceea ce pescuiesc astăzi zece nave, eventual nu Knige, eventual mă puteți asculta și noastră, va duce la o concentrare a drepturilor. Uh, spre exemplu, dacă astăzi 10 nave uh, pescuesc 100 de tone, mâine, poi mâine, o singură navă o să pescuiască aceeași cantitate. Niciun efect asupra resurselor și uh, doamna Fraga, care de altfel a plecat din sală, uh, Vorbea Adinara despre un fel de microcosmos uh, care e valabil pentru Franța. Nu e niciun fel de microcosmos. Foarte mulți colegi din această uh, comisie, din alte țări, împărtășesc analiza mea, chiar și spanioli fiind. Păcat că doamna nu mai e în sală, dar am să-i spun eu când mă întâlnesc cu ea. Uh, și acum, domnule Nic, pentru a, rapid, înainte de a da cuvântul celorlalți oratori, aș vrea să vă amintesc cele spuse adinaur și cele spuse și doamnei Rodus. Nu trebuie, să nu trebuie să confundăm capacitate și efort de pescuit. Capacitate de pescuit și efort de pescuit. Dacă confundăm aceste două noțiuni, atunci vom uh, avea o confuzie și în ceea ce privește supracapacitatea și suprapescuitul. Și a, a, iată că aici am, am începe o muncă pe niște baze total inadecvate, total greșite. Capacitatea de pescuit și efortul de pescuit sunt două lucruri total diferite. Bine, mai sunt și alte elemente care ar putea fi evocate, dar le vom discuta după amiază. Cadec. Mulțumesc, domnule Cadec. Și acum chiar că o să dăm cuvântul invitațiilor noștri, cei care doresc să intervină, bănuiesc că toți vor să intervină, oricum, un maxim de două minute pentru fiecare, în așa fel încât să putem limpezi elementele care au fost deja evocate. Timpul ne presează, așa că am putea să respectăm aceeași ordine ca și, de intervenție ca și în, această, în momentul în care ați luat inițial cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că în prezentarea pe care am făcut-o m-am referit la cele probleme pe care le avem cu fondul actual uh, de pescuit. Însă nu trebuie să uităm și avantajele pe care le propune acest fond. Și trebuie să vedem faptul că s-au instaurat acele planuri de uh, ajustare pentru flote care să ne permită să avem o, o, o coerență între fondurile existente, resursele existente, flotele existente. Și deci susținem uh, investițiile la bord pentru acele bărci care ne-au permis să uh, îmbunătățim situația pescarilor și care nu au dus la o spărire a capacității. De asemenea, în ceea ce urește industria prelucrătoare, care este o industrie care uh, furnizează foarte multe locuri de muncă, de asemenea, aceasta trebuie să fie uh, încurajată prin investiții, pentru că este foarte important să menținem aceste linii directoare pentru această industrie, care este, ar trebui să fie o industrie exportatoare, mai exportatoare decât în momentul de față. Acum, în ceea ce vrește restructurările, noi înțelegem foarte clar că liniile prevăzute la axa 1 trebuie să se mențină și să mențină timpul, termenul necesar pentru a ajunge la acel echilibru Uh, referitor la capacitate. Eh, capacitate de pescuit și efort de pescuit. Și știm că foarte multe investiții care se pot face pe anumite embarcațiuni, care inițial ar putea duce la o sporire a, a, a puterii, a capacității acestei nave, nu ar trebui să ducă și la o sporire a efortului, a capacității de pescuit, de captură. De asemenea, s-a vorbit despre controle, controlele care trebuie să fie um, aprofundate la nivel național și aceste sisteme de control aprofundat sunt absolut indispensabile pentru o bună desfășurare a programului. Și acum, în ceea ce privește cele spuse de către comisie, pescuitul de coască, coastă, nu avem experiență aici în domeniu și știm că în Spania acest sector există, acest sector este unul important este implicat în această activitate și trebuie ca acesta să poată să continue să funcționeze, să opereze și să beneficieze de toate, tot sprijinul necesar care poate fi acordat în așa fel încât acești oameni, acești pescari să poată să continue să trăiască din pescuit. Mulțumesc, ați epuizat aproape tot timpul care v-a fost uh, acordat. Dăm acum cuvântul domnului Cuca. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. De mai multe ori în discuție s-a menționat faptul că banii publici ar trebui să fie folosite pentru a obține niște bunuri publice, adică pentru binele public. Autosuficiența e un bun public esențial. Deci Uniunea Europeană deja depinde mult prea mult de peștele importat. Suntem foarte departe de autosuficiență în ceea ce privește producția piscicolă. Și chiar dacă dăm bani pentru investiții private, unor investitori, unor beneficiari uh, privați, să nu uităm că obiectivul comun e binele public, un bun public, și anume reducerea importurilor. Reprezentantul pescarilor polonezi a spus că nu doar focile, ci și cormoranii fac rău peștelui. Și cormoranii reprezintă o problemă mai răspândită la nivel european. Deci n-ar fi o idee rea să existe un plan de gestiune pentru stocurile de cormoran. Mulțumesc. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Pișon. Mulțumesc. Voi încerca să răspund foarte rapid la două, cele două, trei comentarii făcute pe marginea intervenției mele. În primul rând, pe ultimul slide, unde arătam primele pentru dezafectare, am vrut să vă arăt că dacă practicăm în mod țintit acest lucru, există interesul de a conserva aceste um, unelte care soluționează problema supracapacității și fac legătura cu intervenția doamnei Fraga. Pe ultimul slide se vedea că și în Franța uneori și în anumite perioade a trebuit să ne confruntăm cu problema supracapacității. Principalul neajuns al regulamentului în vigoare acum e că reușita acesteia depinde foarte mult de voința protagoniștilor de a pune în aplicare regulamentul și în multe regiuni oamenii și-au Uh, luat uh, și-au asumat răspunderea de a o face și vă pot spune că în organizația noastră am făcut tot ce trebuia pentru ca noi să nu fim într-o situație de supracapacitate. Însă în alte părți opțiunile alese au fost diferite și supracapacitatea uh, e în continuare o problemă. Deci noi nu vrem să dăm lecții nimănui aici, nu asta a fost intenția noastră. Acum, în ceea ce privește concesiunile transferabile de pescuit. Eu spuneam că e un instrument care duce la repartizarea drepturilor, însă dacă nu e însoțit de niște măsuri și niște reguli de gestiune transparente și colectivă, nu va aduce nimic bun. Deci de aceea, eu cred că aceste concesiuni nu ar trebui să devină obligatorii peste tot în Europa. În anumite locuri, dacă se alege o alocare individuală a drepturilor și dacă oamenii nu doresc să se unească, trebuie să fie opțiunea lor. Poate că pescarii francezi vor asta, alții nu, însă rezultatele sunt acceptabile. Domnului Kun, aș vrea să-i spun că sunt de acord cu ce a spus. Am vorbit adineori de Cartea Verde, am spus că multe lucruri erau clare Uh, în ceea ce privește supracapacitate. În uh, Cartea Verde s-a vorbit și despre nevoia unei regionalizări și, din păcate, asta nu apare deloc în, în actualul proiect de regulament și chiar că e păcat. Și voi încheia și asta e pentru vecinul meu. În ceea ce privește constatările, nu suntem neapărat uh, de părere diferită. Poate că forma e mai degrabă o problemă. Când noi ne uităm la tendințe, alții analizează situația instantană, deci în momentul respectiv situația instantanee și vedem că 80% din stocurile de pește sunt în supraexploatare. Da, se vorbește și de conferința de la Johannesburg. Da, atunci lucrurile nu mergeau deloc bine, să între timp am progresat. Domnul Simiole are cuvântul. Vă rog să respectați cele două minute, deoarece la 12 jumate întrerupem. Eu m-aș fi așteptat la o replică din partea comisiei, măcar să-mi spună că o parte din controlurile pentru fondurile de control vor uh, avea ca țintă și pescuitul de agrement. Însă, da, e clar că și aici se aplică subsidiaritatea. În ceea ce privește drepturile de de utilizare. În campania am făcut asta. Există acolo și zone marine protejate. Și înainte de a începe, Rezultatul a fost că a existat un interes față de această dinamică din partea operatorilor comerciali foarte puternici. Ceea ce privește pescuitul de dimensiuni mici uh, de coastă, dacă se va continua această dinamică, vom vedea uh, exact ce s-a întâmplat și cu tonul roșu. Cele 1700 de ton roșu acum nu mai sunt uh, captate de pescari profesioniști. Înainte exista niște cote clare. Acum totul este deținut de un comerciant european. Deci ce vreau eu e ca micul pescuit să fie măcar uh, uh cer ca pescuit artizanal și de mici să aibă măcar opțiunea de a folosi acest instrument. Uh, Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Vașneac. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Grubacic a pus o întrebare în legătură cu acvacultura extensivă. Cuvântul acvacultură a tot fost repetat de mai multe ori astăzi aici. Acvacultura înseamnă, într-un fel, să cultivi mare. Și asta se poate face excesiv sau intensiv. Dacă o faci în mod extensiv, ce faci? Hrănești peștii în mare. Dacă vrei să obții, de exemplu, 15 tone de știucă, introduci multe substanțe în mare. E ca și cum ai avea practic uh, poluarea de la un orășel de 15.000 de locuitori. Dacă ne uităm la acvacultura intensivă, asta, extens, intensiv, uh, extensivă, mă scuzați, asta înseamnă în primul rând să protejezi terenurile de reproducere, să ai o tehnică pentru a curăți apele în funcție de uh, apa respectivă și de biosistemul existent în acel loc. Există deci abordări diferite în ceea ce privește acvacultura și acvacultura extensivă nu țintește un uh, tip unic de producție, deci trebuie să știm ce anume ne dorim, care sunt obiectivele noastre. Vă mulțumesc foarte mult. În ultimul rând are cuvântul domnul Nige. Mulțumesc. Da, fondurile sunt limitate. Și discuția a fost uh, care sunt prioritățile pentru finanțare, pe ce anume vrei să cheltui banii. Concluzia mea e că dacă vrei să ajuți întregul sector, întreaga rețea de gestiune a pescuitului, dacă vrei să ai o politică mai bună a pescuitului, trebuie să, dacă vrei să ai controle și o bună aplicare a legii, atunci trebuie să implici pe toți. Există însă alte măsuri care țintesc doar câțiva operatori, care și ceea ce e mai riscant, deoarece nu poți să știi că asta nu va duce la un pescuit uh, excedentar și nu știi dacă vrei neapărat să ai acești operatori pe termen lung în sistem. Și un al doilea lucru, capacitatea de pescuit. Știu că nu există pescuit excedentar fără capacitate exagerată. Și faptul că avem specii care sunt uh, exagerat de mult uh, pescuite. Deci asta arată că în anumite zone de pescuit există o supracapacitate. Ce înseamnă asta? Banii contribuabilor sunt dați unor nave uh, sau unor organizații pentru măsuri de dezafectare sau pentru alte măsuri. Deci eu cred că trebuie să se evalueze clar situația actuală și încotro vrei să te îndrepți. Deoarece admiteri cheltui banii orbește. Și săptămâna viitoare Comisia va veni cu un rezumat al rapoartelor din partea statelor membre în legătură cu echilibrarea flotei, cu oportunitățile de pescuit. Unele state membre nu reușesc să facă această evaluare și de aceea rog din inimă Parlamentul să se asigure că va crește presiunea asupra statelor membre pentru ca ele să respecte aceste cerințe de raportare care există. Statele membre și-au luat acest angajament și ar trebui să facă ce au promis. Și dacă vom avea valorile corecte în legătură cu echilibrul dintre, dintre capacitate și stocuri și oportunitățile de pescuit, deci vom vedea atunci care este dinamica la care se referea și domnul Pișon. Deci să vedem care sunt tendințele. Astfel vom avea un cadru mult mai bun în care putem lua astfel de decizii. Vă mulțumesc că v-am răpit atât de mult timp. Vă mulțumesc foarte mult. Ca să încheiem această audiere, îi dau cuvântul domnului Cadec. Avant de, de produire ma conclusion qui va être rapide, puisque Carmen est revenue. Înainte de a ajunge la o concluzie care oricum va fi foarte rapidă, văd că doamna Fraga Esteve s-a întors în sală. Adineaur uh, erați plecată și n-am avut ocazia să vă răspund. M-ați, interpelat, ați spus că Franța era un microcosmos. Ei bine, vă spun că nu și mulți colegi împărtășesc analiza mea, printre care și colegi spanioli. Bun, v-am răspuns. Acum, pentru a trage concluzii, ce pot să spun este că doresc să mulțumesc oratorilor pentru prezentările foarte bune pe care le-au făcut. Experiența lor este foarte prețioasă pentru a ne ajuta să înțelegem cât mai bine situația. Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit trebuie să fie un instrument în slujba activității uh, pescărești, în slujba acvaculturii. Și voi prezenta proiectul de raport în toamnă în Comisia pentru Pescuit. Investițiile vor trebui să întărească durabilitatea economică, socială și de mediu a flotelor. Avem nevoie de nave mai moderne, mai selective obiective mai ecologice fără a crește efortul de pescuit. Și v-am explicat diferența cu capacitatea de pescuit și a, e vorba de o investiție pe care le vom face pentru următorii 10 ani, iar reciprocitatea schimburilor comerciale cu celelalte părți ale lumii reprezintă obiective majore ale Uniunii Europene și de aceea trebuie să investim într-un pescuit și o acvacultură competitive și durabile. Vă mulțumesc pentru atenție. Și am avut o concluzie foarte scurtă. Mulțumesc, până domnul președinte, doresc să mulțumesc și eu la rândul meu tuturor celor care au intervenit. Domnule uh, Cadec, nu e vorba de o problemă a Spaniei, ci o problemă de concept, de idei în fine, vom vedea. Uh, în orice caz, Asta este și avantajul Parlamentului European, este că putem discuta deschis și în mod uh, onest și cred că în orice caz această ședință a fost una extrem de pozitivă, am, am avut astfel uh, posibilitatea să avem opinii noi, ceea ce ne va permite să formulăm amendamente în mod formal, să înaintăm amendamente uh, de aceea doresc să mulțumesc celor care au intervenit, elemente, care ne-au adus elemente indispensabile în acest sens și doresc să mulțumesc și uh, interpreților. Interpreții mulțumesc domnului președinte și vom continua lucrările ședinței noastre în această după amiază.